Colleghi, cominciamo, sono le 15.15. quindici A causa comunicazioni ehm, da parte mia, a causa... Dragi colegi, putem începe. Este ora uh, ehm, 15 și un sfert și datorită unor evenimente neprevăzute, uh, la politica estera e di sicurezza. Domnul Brock nu poate fi alături de noi și își cere scuze. Vom, uh, avem la punctul 5 raportul privind uh, raportul anual al Consiliului uh, Parlamentului European privind politica comună de securitate. Din partea AFET o să vorbească acum însă despre punctul 3, doamna Veronique de Kaiser, protocol uh, suplimentar la acordul euromediteranean care stabilește o asociere între Comunitatea Europeană și Israel. Uh, domnul Vital Moreira este raportor din partea ITA. Dați-mi voie să vă reamintesc imediat că termenul pentru depunerea amendamentelor este 25 uh, martie, uh, prânz. La AFET am discutat deja acest uh, lucru în baza unui document de lucru prezentat uh, de raportoare luna trecută, iar documentul a adus în discuție câteva probleme vis-a-vis -vis de uh, oportunitatea ratificării acestui acord. Raportorul din partea INTA ne-a prezentat un proiect de raport intermediar care dorește înghețarea acordului pentru o perioadă de 2 ani. Mai mult, dați-mi voie să vă reamintesc că am discutat sugestia raportorului de a solicita un aviz Comisiei Libe și biroul extins a adoptat această propunere. O copie a avizului o găsiți în anexă. Să dau acum cuvântul doamnei de Kaiser, raportoarea. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ați uh, vorbit uh, despre comisia responsabilă uh, pe fond, INTA și domnul Vital Moreira, uh, este bine să știți că acest raport este motivat de considerații politice însă. Însă noi ne aflăm într-o comisie de comerț internațional când vorbim despre INTA. Iar noi, Comisia pentru Afaceri Externe, trebuie să discutăm și despre fond, să discutăm despre politică. Nu putem lăsa politica doar în mâinile Comisiei pentru Comerț Internațional. Așadar, aș vrea foarte pe scurt să vă prezint contextul politic al acestui acord și apoi să reiau rezultatele avizului legal, după care o să vă prezint concluziile mele ca raportoare și, la un nivel mai general, poziția grupului meu. Vis-a-vis -vis de aspectele politice și problema drepturilor omului, care trebuie să fie în nucleul politicilor externe ale Uniunii Europene și să marcheze coerența acesteia, aceste, uh, acest aviz ne pune probleme, pentru că oricare ar fi problemele la care m-aș putea referi, adică problema coloniilor uh, din Est, problema colonizării în Cisjordania, problema violențelor de astăzi sau a beduinilor sau a uh, blocării fâșiei, blocadei din fâșia Gaja și așa mai departe. Toate pun o problematică a drepturilor omului suficient de gravă mai întâi pentru ca șefii noștri, noștri de misiune europene uh, să ne prezinte în uh, rapoarte uh, despre aceste colonii pe de o parte și pe de altă parte pentru ca eh, Consiliul Națiunilor Unite de la Geneva să facă o anchetă. Deci nu eu sunt cea care vă spun acest lucru, ci oameni, martori, anchetatori care astăzi vor trebui să lămurească această problemă. Însă, faptele sunt clare. Pe de o parte, Pot să vă spun că dacă în 72, în Cisjordania, în zona C existau 1200 de coloniști, astăzi sunt 310.000, adică de două ori mai mult decât numărul de palestinieni din această zonă. Vis-a-vis -vis de problema... Uh... A Jérusalem Est, aujourd'hui, în zona de est, 120.000 de coloniști uh, oficiali, 100 de colonii și 300 de coloniști în total. Aceste colonii au distrus speranțele unei situații de două sta- a două state uh, vis-a-vis uh, -vis de linia de uh, partajare din 1967. Și toată politica noastră europeană este pusă în pericol și la fel problema păcii. Linia pe care noi, europenii și comunitatea internațională, uh, ONU, o susține. Însă există și alte probleme, alte probleme pe, de care trebuie să ținem seama și acest context politic face ca astăzi să trebuiască să dăm un semnal de acord acestui protocol un semnal politic deranjant și anume că Israelul, atunci când vine problema drepturilor omului și coerența politicilor noastre, ar putea să reprezinte o excepție, lucru pe care nu ni-l dorim. Acesta așadar este un punct important și de aceea o, uh, un aviz în uh, comisia noastră vis-a-vis -vis de ACA trebuie să fie unul clar să transmită un mesaj și aș vrea ca fiecare dintre colegii mei să fie conștient că acest mesaj se va adresa Israelului, bineînțeles, dar și restului lumii și, în special, țărilor primăverii arabe, cărora le solicităm astăzi, într-un mod clar, să respecte drepturile omului în uh, procesul de tranziție democratică. Deci, există o problemă pe care nu o putem ignora din acest punct de vedere. Și al doilea lucru, înainte să trec la aspectul legal. Mi s-a spus, da, doamne de Kaiser, dar e vorba de medicamente. Medicamente care sunt de interes pentru statele noastre pentru că Israelul este un pionier în domeniul medicamentelor și unul dintre primele 10 state la nivelul uh, uh, mondial, și mai ales în ceea ce privește medicamentele generice, de interes pentru uh, securitatea noastră socială. Și mi s-a spus, nu puteți face din medicamente o armă de război voi fi prima care voi semna un asemenea tratat chiar mâine, dar în acel moment aș vrea să știu. De ce? În blocada fâșiei Gaza, medicamentele au reprezentat o armă de război. Și de ce în mecanismul intermediar pe care l-am creat după sancțiunile economice pentru Gaza, primul punct se referea la medicamente? A fost preluat de Banca Mondială, care așteptat timp de un an înainte de a putea să trimită medicamente în fâșia Gaza. Aș vrea să știu de ce astăzi mi se spune că uh, în Gaza este o cursă a medicamentelor și totodată aș vrea să știu de ce nu putem uh, avea grijă de pacienții bombardați în fâșia Gaza, Gaza cu bombe de uraniu în momentul invaziei. Din păcate, medicamentele nu pot fi scutite de politică și m-aș bucura să văd că Teva intră mai repede pe piața europeană dacă aș ști că ar putea să intre mai repede și pe piața palestiniană și în special în fâșia Gaza. Deci nu vreau să mi se spună că medicina nu este folosită și instrumentalizată în conflictul israelo-palestinian, pentru că este. Și să fim clari acum. Grupurile noastre sunt împărțite. Al meu nu mai puțin decât celelalte. Unii dintre noi cred că Israelul, din cauza poveștilor trecute, din cauza istoriei teribile din cel de-al doilea război mondial pentru Uh, evrei merită mai multe măsuri de siguranță, mai ales având în vedere că siguranța lor continuă să fie amenințată. Dar alții îmi spun că nu vă putem urma pentru că ar fi interpretată ca o direcție împotriva Israelului. Eu personal nu accept acest argument, dar sunt obligată să țin cont de el. În grupul meu, unii cred altfel pentru că contextul lor național e diferit de cel belgian și cred că această situație se repetă în oricare dintre grupuri. Prin urmare, mi-am dorit ca în această opinie, să în acest aviz, fiecare să-și poată găsi undeva direcția. Uh, Concluzia nu este nici da, nici nu. Asta va depinde de amendamente și sunt sigură că vor fi amendamente și pentru da și pentru nu, inclusiv din partea grupului meu. Vă informez de pe acum despre acest lucru, dar, ca și concluzie de compromis, eu m-aș baza pe problema legală. Și problema legală, după cum știți, este că Uniunea Europeană și comunitatea internațională refuză ca pe piața europeană să ajungă produse din coloniile pe care nu le recunoaștem ca teritorii israeliene. Avizul juridic pe care l-am uh, urmat îmi spune că, sigur, am putea spune pur și simplu că dacă, pe de o parte, Israelul recunoaște coloniile ca făcând parte din teritoriul său, noi, Uniunea Europeană, am putea reafirma, așa cum am făcut ori în atâtea de acorduri cu Israelul, că, oricum, noi nu ne dorim aceste colonii și că există precedente, mai ales cazul Brita, care ne arată că poziția noastră nu permite introducerea produselor din colonii. Deci, dacă industria farmaceutică israeliană vrea să se folosească, da, aceste uh, colonii ca, pentru subcontractare, trebuie să găsim bariere care să nu permită acest lucru dacă consimțim uh, acest, la semnarea acestui acord. Uh, oricum, eu nu aș fi mulțumită de modul în care s-ar putea formula o asemenea idee, mai ales dacă s-ar întâmpla ca în trecut, pentru că ar fi doar teoretic, pentru că nu sunt posibile controle reale. Nu poți să ceri unor vameși inexistenți să verifice toate aceste lucruri. Ori acest acord pune o problemă suplimentară. Adică, Israelul este cel care pur și simplu va da va certifica medicamentele alese de ei, care corespund criteriilor europene și în cadrul uh, acordului ACA, certificatul va defini uh, stăpânul certificărilor La fel produsele uh, libaneze, uh, iordaniene și așa mai departe. El ar, uh, ar deveni uh, controlorul tuturor acestor medicamente pentru intrarea lor pe piața europeană. Dacă ele pot fi pe piața israeliană, pot apărea și pe piața europeană acest lucru uh, va face problema colonilor și mai greu de controlat decât în trecut. Și atunci am o propunere. Nu o să o dezvolt aici, pentru că m-am uh, consultat cu serviciul juridic și cu alți juriști și profesori la Universitatea din Bruxelles de aici și ideea este aceea de a propune, dacă consimțim uh, la încheierea acestui acord. Eu cred, după cum am spus, că aceasta este concluzia textului meu, dar sunt convinsă că amendamentele vor schimba lucrurile. Deci, dacă acceptăm acest protocol, trebuie să prevedem un raport inter care va prevedea modificări care nu aplică uh, decât adăugiri la protocol specificând, de exemplu, și o să vă citesc din text, că produsele care originează într-un teritoriu a cărui suveranitate este uh, disputată nu vor fi acoperite de dispozițiile acestei anexe. Această frază adăugată, care nu ar solicita alte modificări, ne va permite să spunem că această anexă la protocol nu acoperă doar produsele din colonii, ci eventual și cele din uh, Cipru uh, de Nord uh, sau din alte zone um, disputate. Deci ar fi imposibilitatea să, facem, să, să aducem pe piața europeană medicamente care ar putea fi certificate de Israel și ar veni din teritorii pe care noi nu le recunoaștem sau care sunt în litigiu. Aceasta este una dintre posibilități care ar putea fi introdusă într-un raport intermediar gestionat de INTA. Eu vă ofer ca o soluție de compromis, dar sunt sigură că este o soluție care dat fiind un acord prealabil, dar cu anumite rezerve, ar putea să răspundă unui număr cât mai mare de persoane. Președintele, vă rog să încheiați. Da, o să închei. Să nu lăsăm Comisia INTA să facă politica în locul nostru, să fim noi cei care facem politică în acest dosar. Președintele, mulțumesc frumos. O să dau acum cuvântul Uh, lui Ignacio Para de la Serviciul Juridic al Parlamentului, cinci minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Avizul a fost distribuit în scris, deci îl aveți la dispoziție și nu o să repet ce scrie acolo. O să vă prezint doar contextul în care acesta este situat și mă voi concentra apoi pe interpretarea articolului 9. În ceea ce privește contextul, acest protocol va fi anexat la acordul de asociere cu Israel în vigoare din anul 2000. Este un protocol cu caracter tehnic. Scopul acestui protocol este acela de a elimina obstacolele tehnice din fața comerțului cu produse industriale. Și unul dintre aceste mijloace de eliminare a acestor obstacole este desemnarea unei autorități competente una de partea israeliană, cealaltă de partea europeană, care să controleze respectarea uh, normelor în vigoare uh, de către produsele susceptibile să intre pe piață. E vorba de o procedură care există chiar uh, asemănătoare cu cea existentă în interiorul Uniunii Europene. În ceea ce privește articolul 9 acum, acest articol prevede, în cazul de față, ca Israelul să trimită celelalte părți, adică Uniunea Europeană, ă, denumirea unei autorități competente desemnată pe un teritoriu dat. Cealaltă parte, în cazul nostru Uniunea Europeană, trebuie să confirme în scris ă, această numire. Acesta este textul articolului 9. Deci, mai întâi, desemnare în scris a unei autorități competente pe un teritoriu concret și apoi, din partea Uniunii Europene, confirmarea în scris a acestei numiri. Tot ceea ce se referă la confirmarea sau neconfirmarea de către Uniunea Europeană ține de responsabilitatea Comisiei în momentul executării protocolului. Deci problema teritoriilor administrate de Israel din 1967 uh, poate fi inclusă în cele din urmă în acest context. Deci comisia este cea care trebuie să gestioneze o asemenea situație. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc frumos. Avem acum lista vorbitorilor pentru acest punct. O să ascultăm mai întâi uh, raport, uh, raportorii din umbra, după care um, deputații și în uh, final comisia poate lua cuvântul pentru uh, un răspuns. Gianaca mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu mare atenție uh, pe am ascultat-o cu mare atenție pe doamna Veronique de Kaiser și am examinat totodată avizul uh, serviciului juridic care ne-a fost prezentat uh, mai înainte atât de sintetic de reprezentantul prezent aici al acestui serviciu. Juridic vorbind, nu există probleme, pentru că raportul este clar. Punctul de vedere al PPE-ului merge în aceeași direcție cu cel al raportoarei. Considerăm că este un acord care trebuie încheiat, nu doar pentru că e în interesul ambelor părți, pentru că e și interesul uh, Europei în general. Israelul este un um, stat care se numără în avangarda cercetării în domeniul farmaceutic și apoi Uniunea Europeană are relații cu numeroase state terțe care se confruntă cu probleme similare. Însă, în cazul de față, noi nu cerem să se neglijeze faptul că Uniunea Europeană nu recunoaște ocuparea teritoriilor um, aflate în dispută din 1967, fiindcă avizul serviciului juridic ne dă posibilitatea Fie dacă Israelul desemnează autoritățile, autoritatea competentă folosind o definire care acoperă și uh, aceste teritorii, fie hotărând să excludă anumite regiuni, regiunile respective, exact. În ceea ce privește Comisia INTA, să solicităm să-și întârzie să mai mult, și mai mult concluziile, să-i solicităm un uh, raport intermediar. Cred că nu, uh, asta nu va soluționa uh, problema israelo-palestiniană în niciun caz. Dacă acest acord ar putea într-adevăr să contribuie la soluționarea acestei probleme care există de atâtea decenii, aș spune evident, să o facem. Dar, pentru noi, Comisia INTA poate redacta un raport pozitiv vis-a-vis -vis de acest acord care se referă la produsele farmaceutice și produsele industriale și vizează atât Uniunea Europeană cât și Israelul. Mulțumesc. Uh, President, um... Domnul Duff, domnule președinte, sigur că sunt de acord cu doamna de Kaiser când spune că această chestiune este una obligatoriu politică. Serviciul juridic o descrie ca fiind o chestiune tehnică, dar eu nu sunt uh, tocmai de acord cu această viziune. Nu suntem naivi. Știm că absolut tot ce se referă la natura relațiilor noastre cu Israelul, cel puțin în momentul de față, totul este, deci, extrem de politic. Și tocmai din această cauză, noi, ca și Parlament, cred că suntem obligați să luăm o decizie. Sunt de acord cu doamna Ianacu că nu putem să câștigăm nimic prin tergiversare deciziei, o decizie politică dificilă. Comisia pentru Afaceri Externe trebuie să se întrebe dacă este de acord sau nu este de acord cu protocolul la ACA și cu acest acord. Și cum va afecta acest lucru relațiile dintre Uniunea Europeană și Israel? Mi-aș fi dorit să fi putut um, discuta această întrebare cu înalta reprezentantă, pentru că pentru că opinia uh, diplomaților noștri care sunt bine informați este crucială pentru noi. Și există o problemă de natură juridică aici, pentru că Israelul, cred eu, nu poate să se angajeze să nu aplice termenii acordului la teritoriile ocupate. Deci, Uniunea Europeană se va trezi într-o situație foarte neplăcută, chiar uh, o situație ilegală. Așadar, pe scurt, grupul ALDE este în favoarea deciziei de a nu amâna, de a nu tergiversa lucrurile, de a nu produce un raport uh, ambigu în ceea ce privește substanța deciziei politice care trebuie luată, va trebui să așteptăm și să vedem care este linia pe care grupul o va alege. Instinctele mele personale, vă spun foarte sincer, mi-ar spune să ne opunem acestui acord. Terzo shadow, raportor, la colega Kill Nielsen. Mulțumesc. Alți raportori din umbră, cred că doamna Kill Nielsen. Madame de Kaiser, că non seulement Cred că nu doar că nu vedem niciun uh, semnal pozitiv din partea Israelului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care sunt impuse de dreptul internațional, dar, din codră, situația se agravează, escaladează, sunt confiscate terenurile, sunt construite noi colonii. Vă amintesc un raport recent privind problema apei și a acapărării apei în detrimentul palestinienilor. Pe 18 martie a fost publicat un raport ONU care este foarte alarmant, confiscarea terenurilor în ceea ce privește această problemă, ONU dorește să facă o anchetă privind construirea uh, galopantă de uh, colonii în Cisjordania. Numărul coloniștilor a crescut foarte mult în ultimii ani. Aș dori de asemenea să mă refer și la ultimul uh, raport al șefului misiunii Uniunii Europene, care, printre altele, ne sfătuiește să facem o campanie de informare în Europa, în special în uh, ceea ce privește companiile, să le facem să nu mai investească în coloniile respective. Cred că este un punct demn de reținut. După operațiuni, există numeroase proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Am aici un document cu lista proiectelor finanțate de Uniunea Europeană care au fost uh, distruse de armata israeliană, fie că e vorba de cisterne de apă, de refugii de o centrală fotovoltaică, Uniunea Europeană a investit sume importante în regiune și ele au fost nimicite de armata israeliană. Mi se pare că, din punct de vedere politic, există multe întrebări și mi se pare evident că nu putem continua în această manieră și să discutăm cu Israelul ca, la fel ca în cazul oricărui alt partener. Știm că în ceea ce privește produsele agricole și alte produse din colonie există numeroase asociații în Franța și în Europa care au demonstrat că se importă produse din colonie care nu sunt etichetate ca atare și aș spune că e vorba de nesinceritate în ceea ce privește aplicarea acordului UE-Israel. Uh, nu sunt favorabilă acestui protocol suplimentar nu avem nicio garanție în privința acordului. Din punct de vedere juridic, am auzit uh, ce s-a spus despre avizul juridic. Problema este că Comisia trebuie să se asigure că lucrurile sunt legale. Nu noi în Parlament uh, luăm aceste decizii, noi avem doar păreri politice în ceea ce privește politica Israelului și a ocupării teritoriilor palestinene. Lucrurile mi se par clare, noi suntem parlamentari, suntem într-o comisie și avem o poziție po politică, nu tehnică, așa cum uh, se încearcă să, se, să ne convingă. Nu există suficiente materiale, medicamente în Gaza pentru a îngriji răniții, 1400 de oameni au uh, murit în urma operațiunilor israeliene, dar există multe persoane rănite, handicapate, pentru care nu există suficiente medicamente. Mi se pare șocant să ne gândim că putem semna acest acord care se referă tocmai la medicamente, știind situația sanitară a populației din fâșia Gaza. Și mă gândesc și la femei care trăiesc în condiții deplorabile și nasc în condiții deplorabile. La parola al colega Sivic. Mulțumesc. Domnul Sivic, vă mulțumesc. Asta e a doua oară când uh, discutăm uh, o chestiune care pare simplă la suprafață, dar care de fapt este una foarte emoțională. Însă acum avem uh, avizul foarte clar al serviciului juridic care uh, a făcut să dispară toate îndoielile și acum putem, cu o conștiință curată, să luăm o decizie respectând uh, legea pe care se bazează acordul de asociere, nu va fi încălcată această legislație dacă aprobăm protocolul și acest, acest lucru va face ca uh, legile să nu fie încălcate nici în alte domenii în comerțul dintre Uniunea Europeană și Israel. Doamna de Kaiser a descris uh, Uh, acest for al nostru ca fiind unul politic, iar chestiunile comerciale trebuie discutate la INTA. Întrebăm dacă vrem să, ar trebui să ne întrebăm dacă vrem să pedepsim Israelul și dacă vrem să o facem, atunci să știm de ce. Dacă vrem să-l pedepsim pentru lipsa de pace în Orientul Mijlociu, atunci eu vă spune că Israel este doar uh, parțial responsabil de uh, faptul că nu există pace în uh, Orientul Mijlociu. Vrem să pedepsim Israelul pentru că a semnat un acord de asociere de acest tip? Nu cred că trebuie să o facem. Alții uh, sunt la fel de liberi să semneze astfel de acorduri. Poate că suntem doar frustrați de nivelul violențelor din regiune, din fâșia Gaza. Ne frustrează numărul oamenilor uh, nevinovați care suferă, dar nu cred că acesta e modul în care să ne uh, eliberăm de aceste frustrări. Ascultând dezbaterea, am fost foarte surprins uh, să aud că se face o legătură între medicamentele furnizate în fâșia Gaza și medicamentele exportate din Israel către Europa. Eu nu cred că vorbim despre aceleași medicamente. Nu cred că îi vom ajuta pe oamenii din Gaza dacă pedepsim Israelul în acest mod. Principiul mai mult pentru mai mult este un principiu pe baza căruia Uh, funcționează politica noastră de vecinătate. Și acum am senzația că uh, cădem în pericolul de a fi foarte hipocriți. Uh, ipocriți. Israelul a așteptat 2 ani și nu cred că e cazul să mai așteptăm încă 2 ani. Președintele, dragi colegi, trebuie să respectăm fiecare timpul de intervenție de două minute, pentru că dacă nu, nu vom mai avea timp să ascultăm răspunsurile raportoarei și nici să auzim opiniile comisiei. Doamna Brandner, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ce contează este să nu uităm că sunt două motive atunci când discutăm raportul interimar sau amânarea cu doi ani de raportul interimar trebuie să ne gândim foarte clar că avem două motive, pentru că atunci trebuie să stabilim niște criterii pentru atunci când vom da undă verde pentru acord. Cele două motive au fost menționate de Veronic și de alții, sunt situația actuală din Israel și din teritoriile ocupate, din uh, negocierile de pace, uh, deci e vorba de transmiterea unui semnal politic și nu e momentul potrivit deloc să transmitem un astfel de mesaj. Și a doua, al doilea motiv, cum putem să garantăm uh, siguranța medicamentelor? E o problemă pe care o avem cu toate acordurile. Întrebarea mea lui Veronic este dacă elaborăm un raport interimar în grupul nostru avem o majoritate clară în acest sens. Atunci, um, care sugerați să fie criteriile pentru a uh, merge, pentru a opri uh, acest proces și pentru a reveni la un da sau nu simplu? Președintele, domnul Huntis, relator, uh, raportor din umbră, are trei minute pentru că e raportor din umbră. Bine? domnule președinte. Mi se pare că nu mi-ați dat uh, cuvântul în ordinea impusă, pentru că e o chestiune tehnică și nu politică, având în vedere că am început cu această caracterizare. Sunt de acord cu punctele de vedere prezentate de raportor. Este o problemă politică. Este un dosar politic și consider că comisia noastră trebuie să ia o decizie bazându-se pe drept și bazându-se pe comportamentul Israelului referitor la drepturile omului și la drepturile palestinienilor. Din nefericire, din cauza toleranței de care beneficiază Israelul, situația se înrăutățește și Notez că acum câteva zile, sau ieri, Israelul a anunțat că va întrerupe orice contact cu Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din cauza deciziei luate în legătură cu lansarea anchetei uh, pe marginea coloniilor. Noi avem o poziție constantă și ne opunem dezvoltării comerțului, ne opunem întăririi relațiilor cu Israelul atâta vreme cât țara încalcă în continuare dreptul internațional și nu respectă dreptul palestinienilor. Pentru noi nu este o chestiune tehnică, așa cum spune Serviciul Juridic al Parlamentului European și aș spune că, bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu probleme similare în regiune, adesea, în chestiunile politice sau unde se pune problema principiilor, aceste situații sunt uh, evitate prin invocarea motivelor tehnice. Vreau să spun că Logica conform căreia nu noi reglăm problema, ci noi accentuăm situația actuală, continuând relațiile comerciale cu un stat sau altul, nu este o soluție, nu trebuie să ne bazăm pe această orientare. Cred că cei ce spun că trebuie să refuzăm să semnăm acest acord, nu, nu ne exprimăm. Noi ne exprimăm poziția față de palestinieni, ne apărăm drepturile și dăm un exemplu de atitudine în ceea ce privește dreptul. Există dezbateri peste tot și în țara mea pe marginea faptului că Israelul este avangardist în domeniul farmaceutic și cred că această poziție nu trebuie luată în considerare în raportul nostru. Pentru noi, acest protocol suplimentar nu trebuie semnat. Mulțumesc, domnule președinte. prima continuare, volevo... Ehm, Înainte să continuăm dezbaterea, Vreau să vă spun că v-am dat cuvântul în momentul în care ne-am dat seama că sunteți uh, prezent. Uh, pentru că nu erați uh, pe listă, deci nu, nu e vorba de discriminare. Domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e o chestiune politică. Aspectul juridic este, într-adevăr, de natură tehnică dar sunt sigur că orice vom uh, decide va avea o bază juridică foarte serioasă. Deci decizia noastră este să luăm o decizie politică, uh, Hotărâ... Uh, sarcina noastră este să luăm o decizie politică. Și amânarea nu este o opțiune. Aceasta nu e o opțiune pentru că amânarea niciodată nu rezolvă problemele. Mai mult decât atât, tergiversarea nu ne-a ajutat să rezolvăm vreo problemă în acest caz până acum nici nu ne-a oferit uh, o susținere mai bună pentru politicile noastre în restul lumii. Recent, un seminar uh, aici în Parlamentul European ne-a dat posibilitatea să ascultăm un expert care ne-a spus că, în pofida faptului că politica noastră în domeniul drepturilor omului este foarte coerentă și consecventă, în anul trecut am pierdut susținerea în afara Uniunii Europene. Așadar, Sigur, avem opinii foarte diferite cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu și avem uh, multă compasiune pentru cei care suferă de acolo, suferă acolo, mai ales la palestinieni, dar pentru că amânarea nu ne-a ajutat în trecut să câștigăm influență, cred că ar trebui să schimbăm uh, această abordare, mai ales dacă vrem să fim mai influenți și să ne putem angaja mai bine în dialogul cu Israelul. Uh, și dacă cineva folosește medicamentele ca armă de război, tocmai acesta este motivul pentru care ar trebui să transmitem un mesaj și să spunem că nu suntem uh, de acord cu această abordare. Și ultimul lucru, domnule președinte, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană trebuie să-și promoveze valorile la articolul 2 se spune, interesul Uniunii Europene și siguranța cetățenilor săi. E foarte dificil să pui valorile, securitatea și interesele în aceeași oală. Și pentru a putea să le punem în aceeași oală, ar trebui să luăm o decizie și să fie o decizie pozitivă. Mulțumesc! Grazie. La parola la colega Andrichiene. Mulțumesc. acum cuvântul doamna Andrichiene. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Și recomanda Comisia AFET să solicite INTA să-și dea avizul conform pentru acordul ACA. Pentru că astăzi discutăm despre chestiuni pe care Comisia și Consiliul le-au aprobat acum 2 ani. O amânare a ACA nu va face decât rău uh, uh industriei uh, serviciilor medicale din uh, Europa. Israelul este prima țară din vecinătatea Uniunii Europene care a îndeplinit cerințele pentru semnarea acestui acord și Comisia Europeană care a negociat textul acestei propuneri consideră că ACA va crea un set de beneficii constructive facilitând accesul la piață. Mai mult decât atât, vreau să subliniez că orice unitate de Uh, fabricare, inclusiv uh, din Iordania, din Egipt și așa mai departe, care a primit aprobarea Israelului sau de la Uniunea Europeană, poate să beneficieze de tratamentul preferențial acordat de acord. În orice caz, vreau să subliniez încă o dată că semnarea ACA îmbunătățește, nu aduce nimic în plus relațiilor între Israel și Uniunea Europeană. Acordul ACA e parte dintr-o procedură regională inițiată prin procesul Barcelona pentru parteneriatul euromediteranean. Este un protocol suplimentar la acordul de asociere UE-Israel, face, o parte, face parte integrală a acestuia. În ceea ce privește aplicarea ACA în teritoriul, pe teritoriul statului Israel și posibila încălcare a obligațiilor asumate de Uniunea Europeană prin drept uh, european și internațional, răspunsul ar fi, în primul rând, definiția părților nu poate să fie diferită față de acordul de parteneriat și, în al doilea rând, definiția teritoriilor este o chestiune care ține de punerea în aplicare a protocolului. Acțiunile Uniunii Europene și recunoașterea teritoriilor nu solicită, nu necesită modificarea acordului. Deci, eu cred că am putea să dăm un aviz pozitiv pentru acest protocol. Mulțumesc. Colega Salafranca, prego. Domnul Salafranca. Gracias, señor presidente. Eu creo que el otro día tuvimos... Mulțumesc, domnule președinte. De una zi am avut ocazia în, la biroul extins să discutăm cu uh, ministrul de afaceri al Israelului care a vorbit despre blocajul în procesul de pace de uh, întregile, întreaga chestiune a relațiilor din Orientul Mijlociu, uh, implicarea Americii și așa mai departe. Și acum discutăm astfel de chestiuni delicate ca acest protocol, dacă ar trebui să fie ratificat sau nu. Uh, Părerea mea personală, domnule președinte, este că nu ar trebui să confundăm adjectivele cu substantivile și umbra de obiectul care o proiectează. Eu recunosc vina pe care o poartă Israelul în procesul de pace și responsabilitatea pe care o are, dar există și o parte pozitivă unul dintre motivele pentru care doamna de Kaiser, pe care doamna de Kaiser l-a menționat, este important și anume nu ar trebui să dăm uh, binecuvântarea acțiunilor în teritoriile ocupate prin acest acord. Poate vom putea găsi o, o soluție de compromis care să se bazeze pe principiul pe care ne-l dorim cu toții și, așa cum a spus raportoarea din umbră, doamna Ianacu, putem să susținem un astfel de, o astfel de inițiativă, dar trebuie să ne asigurăm că uh, reținem că această chestiune are o puternică dimensiune politică. Doamna Gomez. Mr. Chairman, I do understand the, uh, the arguments. Înțeleg uh, argumentele expuse și eforturile raportoarei noastre de a găsi o soluție de compromis care să unească Parlamentul și în același timp va permite acestei comisii eminamente politică, care trebuie să se ocupe de valoarea politică, să respecte principiile din legislația europeană. Eu, ca și alții din grupul meu și din Parlament, interpretăm așa cum a spus și Veronique de Kaiser, lucrurile în felul următor. Indiferent de chestiunile tehnice care sunt multe în text, trebuie să luăm o decizie politică. Nu putem să ne eschivăm. În acest mod va fi văzută decizia în regiune de partenerii noștri și Israelul este un partener important și nu există nicio intenție de a pedepsi Israelul. Din potrivă, vrem să uh, îl împiedicăm să continue să se pedesească singur, pedepsindu-i, tratându-i uh, incorrect pe palestinieni, pentru că astfel Israelul se pedepsește singur. De aceea, eu și alții vom depune un amendament uh, prin care ne opunem acordului. E vorba de o judecată politică și de una juridică în același timp care este legislația europeană în care drepturile omului ar trebui să conteze. Doamna Vaidere. Uh, paldies, prezident kungs. Uh, tā kā runas laiks ir saīsnāts, labprāt... Mulțumesc. Am foarte puțin timp la dispoziție pentru comentarii. Vreau să mă refer la ceea ce au fost spuse de colegii mei. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Cu și domnul Șiveț, care au descris situația foarte bine, la fel ca și doamna Andrichene, domnul Sala Franca. Sunt de acord cu toate cele spuse de dânsii. Dar vreau să reamintesc câteva lucruri, să menționez anumite similarități, pentru că dacă mergem pe această logică și vrem să rezolvăm toate problemele eh, regionale cu acest protocol suplimentar, atunci, mergând prin analogie, acei eurodeputați care sunt împotriva acestui protocol ar trebui să voteze pentru blocarea tuturor relațiilor comerciale cu Armenia și, de asemenea, pentru relațiile comerciale cu Rusia, până când Rusia rezolvă situația Oseției de Sud. Deci trebuie să facem o distinție între relațiile comerciale, care sunt uh, în beneficiul ambelor uh, părți, de relațiile politice. Cu acest protocol nu vom putea noi să rezolvăm toate problemele din regiune, care sigur ar trebui rezolvate. Dar vreau să vă rog să nu ezităm și să dăm unde verde acordului ACA care este foarte important pentru întreaga regiune. Mulțumesc! Grazie, la parola al colega Tannock. Mulțumesc. Domnul Tannock, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere îmi dă o senzație de deja vu. Dezbaterea pe care am avut-o acum câteva luni pe același subiect. Pozițiile nu s-au schimbat absolut deloc, din potrivă par să se fie înăsprit, să se fie rigidizat și văd o dorință a multora de a lovi Israelul în orice mod posibil, chiar în caza protocolului adițional la ACA, chiar dacă e în dezavantajul uh, intereselor cetățenilor noștri de a putea cumpăra produse farmaceutice israeliene uh, de înaltă calitate și accesibile ca preț. Atât de stupidă a ajuns discuția. Nu vreau să repet toate argumentele și pe care le-am înțeles bine, dar nu reușesc să înțeleg cum o altă amânare a avizului conform poate să influențeze poporul israelian sau guvernul israelian um, uh, și cum pot ei să mai aibă încredere în uh, intențiile Uniunii Europene față de Israel. Deci, în numele grupului meu, Uh, pledez pentru o decizie care să fie luată acum, nu peste 2 ani, și care să ia forma unui aviz conform, deci o decizie pozitivă. Așa va vota ECR-ul pe acest subiect. Arlachi. Domnule Arlachi. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the discussion... Mulțumesc, domnule președinte. Acum am intrat în adevărata problemă. Majoritatea colegilor și-au exprimat părerea că Problema este una politică, nu tehnică și nu înțeleg cum putem să spunem că e o problemă minoră. Nu vorbim numai de Israel și de politicile sale, ci de dreptul internațional și de drepturile omului. Dacă în Parlament hotărâm că în comerțul extern nu trebuie să luăm în considerare drepturile omului și alți factori și nu impunem condiții. Putem să luăm această decizie, dar dacă decidem că trebuie să punem în fiecare acord de comercial cu altă țară aceste condiții, trebuie să fim coerenți, să fim consecvenți, să nu schimbăm standardele în funcție de mărimea țării sau uh, importanța politică. Israelul e o țară mică, dar importantă din punct de vedere politic, din motive pe care le știm cu toții. Acest acord nu trebuie să ascundă conținutul politic, trebuie, după părerea mea, să respingem acordul din cauza încălcării drepturilor omului de către israelieni. Trebuie să fim consecvenți în ceea ce privește dimensiunea încălcărilor, nu toate încălcările sunt la fel, dar avem de-a face cu o țară care ocupă teritoriul altei țări. Și aceasta, după război, este una din uh, încălcările uh, importante ale drepturilor omului. Dacă folosim criterii diferite, nu, nu putem face acest lucru și nu, nu putem să acceptăm acest acord. Domnul Lafor. Doamna Lafor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toate comentariile făcute care se opun recomandărilor doamnei de Kaiser și cred că domnul Daf a spus în uh, numele grupului ALDE că e nevoie de fapt să ajungem la o decizie, adică să decidem în plen. pentru că Parlamentul a ajuns uh, un motiv de derâdere. Uh, părerea doamnei de Kaiser în ceea ce privește ocuparea teritorială a Israelului, poate, această problemă poate fi abordată uh, în mai multe feluri la recomandarea serviciului juridic. Sunt de acord că trebuie să recunoaștem aplicarea acordului doar pe teritoriul Israelului, așa cum îl recunoaștem noi și dreptul internațional. Și serviciul juridic ne va spune dacă acest lucru poate fi realizat sau nu. Mi se pare că lucrurile sunt amânate, beneficiile acordului pentru companiile europene și pacienți este limpede. Cred că situația din Orientul Mijlociu este prea dificilă pentru a putea să alegem cine este uh, bun și cine este rău. Trebuie ca Israelul să-și asume responsabilitățile, dar nu este singura parte responsabilă. Nu văd de ce să amânăm decizia pe acest uh, acord. Același lucru se aplică și raportului din INTA. Cred că astfel uh, parlamentarilor europeni li se ia dreptul de a vota pe această problemă și cred că ar trebui să discutăm fără întârziere problema în plen. Mulțumesc. Costello, șeful delegației pentru relațiile cu Palestina. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt membra comisiei, dar vreau să contribui la dezbatere. După cum s-a spus, se discută uh, caracterul juridic sau politic al problemei. Avem uh, în faza, fața noastră avizul, s-a discutat problema juridică, dar sunt de acord că este o chestiune politică. Săptămâna trecută, în această comisie, am avut ministrul afacerilor externe din Palestina. El ne-a vorbit despre impasul politic de acolo, despre încălcările drepturilor omului în teritoriile palestinene ocupate. Oamenii cu care am vorbit și ne-au spus de pedepsirea Israelului Aș dori să le spun acestor oameni că nu e vorba de pedepsire, ci de transmiterea unui semn și a unui mesaj politic. De când am uh, intrat în Parlament, acum câteva săptămâni, am avut numeroase moțiuni referitoare la drepturile omului și am avut declarații puternice legate de drepturile omului, dar ele nu înseamnă nimic dacă nu le susținem cu fapte. Tratatul de la Lisabona ne dă dreptul să facem acest lucru și chiar ne obligă să luăm măsuri. Raportul doamnei de Kaiser este unul echilibrat și mi se pare că, că propunerea ei a unui raport uh, referitor la încălcările drepturilor omului și la uh, colonii acțiunile propuse sunt cele mai bune în acest uh, stadiu și susțin raportul uh, raportoarei, dar trebuie să luăm și o decizie politică. Doamna Belder și este ultima intervenție. Sunt de acord cu ce a spus președinta declarației palestiniene. Avem nevoie de o decizie. În numele grupului meu vă pot spune că suntem pregătiți să susținem acordul și suntem pentru încheierea rapidă a dosarului. Deja de 2 ani discutăm și este o rușine pentru Parlament. Am amânat uh, chestiuni care sunt uh, limpezi, suntem pentru, suntem contra, dar timpul se scurge. Am ascultat uh, colegii noștri Conflictul este complex și dacă suntem maniheiști, nu obținem rezultate. Noi susținem acordul și vrem ca comisiile uh, competente să gestioneze cât mai repede uh, dosarul și apoi să discutăm cât mai repede problema în plen. Este o problemă tehnică o întrebare tehnică pe care aș dori să o pun ca să înțeleg uh, mai bine ce dorește raportarea. Doriți o blocare, dar există anumite condiții sau nu? Doi ani este o perioadă obligatorie, da sau nu? Puteți să-mi dați informații mai multe? În stadiul acesta aș dori ca ar Turlopim de la Comisie să ia cuvântul. Domnul Lopien, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, voi fi foarte succint. Sunt Artur Lopien de la DigiTrade. Am negociat acordul cu susținerea companiilor ACA are aprobarea Serviciului Juridic al Parlamentului, are deja acordul juridic al tuturor serviciilor uh, juridice ale instituțiilor. Privind uh, negocierile, s-a confirmat că ele au fost uh, conduse în conformitate cu legea, cu dreptul internațional și dreptul comunitar și chestiunea Uh, amendării sau a redeschiderii dosarului este ipotetică, nu ar fi în interesul nostru. Am făcut o analiză economică și a fost prezentată aici. A doua problemă a punerii în aplicare, serviciul juridic a confirmat că toate problemele pot fi abordate la nivelul punerii în aplicare, există posibilități și mecanisme prevăzute în acord în concluzie, nu există probleme juridice din punctul nostru de vedere. Se, acordul poate fi aprobat așa cum este. Acum raportarea are 5 minute să uh, răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să răspund la toate întrebările, dar aș vrea să clarific anumite puncte aduse în discuție. Mai întâi, dacă este vorba aici despre o pedepsire a Israelului, deloc. Nu este o sancțiune, ci e vorba pur și simplu de a se poziționa vis-a-vis -vis de o actualizare, un upgrading de facto, dacă pot să spun așa. Poate nu juridic, dar uh, este vorba despre a acorda noi posibilități Israelului. Și în cadrul noii politici de vecinătate, Ideea este aceea de a condiționa noi uh, progrese vis-a-vis -vis de acordurile cu anumite uh, țări pentru a avea o agendă a obiectivelor pe care ni le dorim. De la Israel nu putem obține deocamdată pacea, pentru că pacea nu depinde un, doar de Israel, dar colonizarea depinde de Israel unele autorități uh, israeliene au practicat-o mai mult decât altele. Colonizarea zonei de est nu depinde de reluarea negocierilor. Natura uh, blocadei din Gaza de astăzi nu depinde de asta. Tipul de produse interzise depinde exclusiv de Israel problema beduinilor ridicată în acordul de asociere depinde tot de Israel. Deci atunci când unii îmi spun nu puteți penaliza Israelul pentru că nu e pace acolo, sunt de acord, dar dacă mi se spune nu puteți să cereți Israelului o, un, um, o agendă a drepturilor omului care să Uh, vină să ne prezinte mai mult decât oferim noi, acolo nu sunt de acord. De ce? Pentru că noua politică de vecinătate nu se aplică doar unora și altora nu. Pe, și atunci mi se spune, da, la Israel nu va merge, nu se va schimba nimic. Dar atunci avem o problemă cu Israelul, pentru că dacă Israelul nu vrea să schimbă nimic la nivelul drepturilor omului, dar noi cerem asta altor state, uh, Repet, atunci avem o problemă și nu mă refer la dificultatea reluării negocierilor de pace. Așadar, eu cred că politic să nu poți obține nimic în materie de drepturi de, ale omului de la Israel este scandalos. Și de aceea înțeleg că în acest Parlament și în această comisie după cum a spus și PP-ul, atât voturi pentru negocierea acordului, cât și amendamente care vor fi împotriva acestui acord, pentru uh, imposibilitatea de a obține din partea Israelului ce altceva decât ceea ce menționează uh, acordul și altceva decât negocierile de pace. Acum, vis-a-vis -vis de aspectele tehnice și juridice. Am citit foarte bine uh, acord, avizul juridic, chiar de mai multe ori. Bineînțeles, putem face business as usual, adică Israelul spune, asta e Israel, acestea sunt teritoriile mele și Uniunea Europeană face ca întotdeauna, spune, da, noi nu sunt teritoriile noastre și așa mai departe. Dar problema aplicabilității, ce, cum se pune ea în practică în teren? E ea nu rezolvă nimic. Adică produsele din colonii vin oricum la noi. Deci ceea ce am făcut până în prezent nu este funcțional. De aceea, în cazul în care numele nu poate fi introdus și pentru a avea oricum o poziție de compromis, am prezentat în proiectul meu de, de uh, aviz o mm, abordare mai tehnică și, așa, și anume acest faimos raport interimar. Asta nu înseamnă, dragi colegi, tergiversarea acestui acord. Dacă hotărâți că nu ne interesează semnalul uh, politic și ne trebuie atunci acest acord, atunci așa o să facem. Dar pe teren lucrurile se schimbă în ceea ce privește produsele israeliene și de aceea un raport interimar uh, pe care îl va face INTA, nu noi. Și vă reamintesc regula 81 din regulamentul Parlamentului European vis-a-vis -vis de acest lucru. Acesta spune că acest raport interimar va conține recomandări vis-a-vis -vis de modificarea sau punerea în practică a actului propus. Deci, un raport interimar poate servi fie pentru a verifica punerea în aplicare, fie pentru a propune o modificare. Și modificarea pe care v-am propus-o eu mai devreme, în cazul în care răspunsul va fi da pentru acord, este aceea de a introduce de la început, fără a renegocia tot acordul, această mică frază pe care o voi repeta. Nu este vorba dacă hotărâți în ciuda tuturor celor ce s-au spus aici, de a, dacă hotărâți să adoptați acest acord, nu aș vrea să ne aflăm într-o dificultate totală, nu doar în ceea ce privește legalitatea formală, ci în ceea ce privește a fi pur și simplu orb vis-a-vis -vis de faptul că astăzi nu avem niciun mijloc de a verifica introducerea în Europa a produselor din. Um, a produselor din colonii și Comisia ciuda bunăvoinței sale, nu va avea ce să facă, spunând doar că nu recunoaște coloniile, de aceea spuneam că trebuie să modificăm ceva în acord. Dar acest text va trebui examinat în INTA, dacă este cazul, și nu în comisia noastră. Este o soluție de compromis. V-am propus-o Tocmai de aceea și cred că nu vom ajunge la un compromis politic, putem face compromisuri pe baze tehnice, dar la alt gen de compromis vis-a-vis -vis de ACA eu nu cred că vom ajunge. Iată, deci, care sunt concluziile mele. Vă rog, domnule președinte, să mai îmi spuneți odată întrebarea, pentru că mă gândeam la partea juridică. Da, vroiam să știu dacă Uh, solicitarea noastră de înghețare este condiționată de un anumit, un anumit fapt sau dacă nu există posibilitate de soluționare. Dacă e vorba de o scadență definitivă sau depinde de un motiv sau altul. Domnule președinte, eu nu am propus nicio înghețare, nici o perioadă de 2 ani. INTA sunt cei care propun acest lucru eu am propus, am anunțat amendamente și am propus o soluție de compromis care cere punerea în uh, funcțiune a unui raport interimar și am spus acest lucru verbal pentru că nu pot să uh, mă refer la acest document care va conține o serie minimă de recomandări care să nu implice revizuirea integrală a protocolului. Nu am propus înghețare, uh, consider că ar fi mai bine să nu tratăm acum această uh, problemă. Grupurile politice au decis altfel, accept acest lucru, dar nu vreau să propun o nouă înghețare și nici condiții. Nu am posibilitatea politică aici să o fac. Vă spun doar că un raport interimar nu îngheață deloc lucrurile, ci se referă la o eventuală modificare sau la problema punerii în aplicare și INTA este cea care trebuie să hotărască ce vor face mai departe. Vă reamintesc termenul pentru depunerea amendamentelor. Uso dei dati del codice di pre 29 martie, ora 12. Trecem acum la utilizarea um, registrului uh, de nume al pasagerilor. Uh, raportor, uh, raportoare, doamna Sarah Ladford, doamna baronesa Sarah Ladford. Îi rog pe cei care nu sunt interesați de acest dosar să părăsească sala în liniște, spune președintele, și are cuvântul raportoarea. Uh, ea se va concentra în amendamentele propuse pe punctele care au legătură directă cu competențele Comisiei AFET pentru a evita duplicarea eforturilor în acest dosar. Vă rog să fiți puțin atenți și să-i respectați pe cei care rămân în sală totodată. Deci avem un prim și unic schimb de opinii astăzi și îi dau cuvântul doamnei Ludford. No please. Sorry, sorry, sorry. Thought it was on. Um, După cum a spus domnule președinte, sarcina acestei comisii este aceea de a analiza impactul extern asupra uh, al directivei uh, propuse uh, privind uh, un uh, sistem european al uh, datelor din registrul cu numele pasagerilor. Deci nu este vorba despre vot, acordul cu Statele Unite votat de dimineață la Libe. Voi încerca să am o abordare destul de relaxată vis-a-vis -vis de ce aspecte externe trebuie să subliniem. Contextul este următorul. În numeroase rezoluții de un deceniu încoace, Parlamentul European a tot subliniat nevoia de a um, introduce datele PNR în uh, contextul um, caracterului privat al datelor și al drepturilor fundamentale ale cetățenilor și am încercat să ne asigurăm că datele PNR se folosesc doar pentru aplicarea legii în cazuri uh, de infracțiuni teroriste și uh, infracțiuni um, transfrontaliere grave. Am subliniat totodată necesitatea acordurilor cu uh, părțile terțe, care trebuie să fie compatibile cu uh, standardele noastre privind protecția datelor. O să-i rog pe cei care părăsesc sala să o facă și să termine cu poveștile, spune doamna Latford. Evident, principalul efort vis-a-vis -vis de propu- această propunere de directivă are loc în Comisia Libe, unde compatriotul meu, domnul Kirkhope, este raportorul responsabil de dosar. Unul dintre obiectivele mele în uh, redactarea unui aviz al Comisiei AFEST a fost aceea de a încerca să asigur o relație lină între, uh, între Uniunea Europeană și transportatorii țărilor terțe și statele pe care ei le reprezintă. În amendamentul 1, și o să le parcurg pe toate în mare în, și în ordine, am spus că la sfârșitul perioadei de tranziție, după ce se uh, estimează că transportatorii vor uh, transmite datele uh, către Uniunea Europeană, dacă există probleme tehnice, acestea să fie preluate de comisie într-o încercare de a evita inițiativele uh, individuale și sancțiunile disparate ale statelor membre. Vreau să asigur o abordare comunitară către țările terțe pentru că dacă sunt probleme tehnice, nu vrem răspunsuri uh, diferite de la fiecare stat membru în parte. Apoi, la amendamentul 2, am uh, remarcat faptul că drepturile pasagerilor trebuie să se aplice atât cetățenilor europeni cât și uh, resortisanților din țările terțe. Sigur, asta se aplică tuturor celor care intră în jurisdicția noastră și nu pe baza uh, principi- principiului cetățeniei. În amendamentul numărul 3 am spus că în principiu nu sunt de acord cu includerea uh, zborurilor interne ale Uniunii de la început. Principala problemă va fi mm, discutată în Comisia Libe, dar eu m-am concentrat pe relațiile cu transportatorii uh, din țările terțe și uh, statele de pavilion. Dar vreau să mă asigur că avem uh, dispoziții tranzitorii operaționale și includerea zborurilor interne de la început poate duce la o suprasarcină operațională și la uh, punerea în aplicare ineficientă a schemei uh, PNR. De aceea eu aș sugera să respectăm direcția Comisiei și uh, să uh, învățăm mai întâi să mergem și după aceea să alergăm. Să începem cu zborurile externe și de problema zborurilor interne să ne ocupăm mai târziu. La amendamentele 4 până la 8 am subliniat faptul că acordurile internaționale trebuie să asigure măsuri de siguranță compatibile cu cerințele acestei directive europene. Și acestea sunt standardele pe care am încercat să le stabilim până acum în acordurile încheiate, până acum în domeniul PNR. Știu că există controverse uh, în ceea ce privește cel, legat cu, uh, cel încheiat cu Statele Unite și eu am uh, provocat controverse cu votul meu din Libe care a fost pentru, justificând că e cea mai bună alternativă prezentată. Dispozițiile internaționale trebuie să fie compatibile așadar cu dreptul uh, comunitar și acest lucru este tratat, după cum am spus, în amendamentele 4.8. Uh, apoi, în amendamentul 6 am sugerat să um, extindem uh, gama de informații raportate de comisie, de, către comisie. De exemplu, succesul uh, metodei PUSH și totodată problema uh, transferului da, datelor către țări terțe. Pentru că vre, vrem să vedem cât de des se fac transferurile cu aceste țări terțe. Acestea sunt aspectele la care am vrut să fiu, fac referire și, evident, aștept cu interes întrebări. Grazie molte. Onorevole Fayon. Vă Doamna Fayon, două minute, vă rog. Najprej bi se zahvalila kolegici eh, Sarah in jo podprla v večini. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegii mele, Sara Latford. O susțin în majoritatea pozițiilor sale. La Comisia Libe ne ocupăm de toate aceste aspecte și eu cred că scopul propunerii de directivă este acela de a combate uh, terorismul. Avem posibilitatea instituirii unui uh, sistem coordonat, însă există și uh, anumite chestiuni care dau naștere la îndoieli. Avem nevoie oare de uh, toate aceste date? Sunt de acord că trebuie să fim hotărâți în lupta împotriva terorismului, dar pe de altă parte trebuie să asigurăm protecția datelor. Trebuie să uh, protejăm datele cu caracter personal pentru a evita încălcarea dreptului la sferă privată. Deci avem nevoie de o abordare proporțională care să fie în același timp eficace în lupta împotriva terorismului. Datele ar trebui să fie utilizate exclusiv pentru combaterea terorismului uh, și nu doar pentru încălcări grave. Aceasta a fost problema, aceasta a fost problema majoră în uh, acordul cu SUA. În ceea ce privește costurile, sunt um, rezerve majore față de costuri, indiferent dacă datele vor fi prelucrate uh, pentru zborurile externe doar. În ceea ce privește zborurile interne, n-are niciun uh, rost să se facă prelucrarea. Deci eh, riscurile vor fi foarte mari pentru țările mici. Cred că avem nevoie de un sistem centralizat. Dar eh, Comisia Europeană nu a menționat acest lucru și mai este încă ceva, un lucru la care vreau să vă atrag atenția, ultimul studiu al Uniunii pentru Drepturi Fundamentale. Acest studiu critică propunerea de directivă. Noi am cerut de asemenea o opinia colegilor noștri de la LIBE, dar, uh, din păcate, e nevoie de mai mult timp pentru că opiniile sunt foarte divergente. Doamna Romero Lopez, uh, două minute, vă rog, maxim, pentru că mai avem uh, un punct important. Es un instrumento que se ha hecho imitación del registro. Mulțumesc. Acest registru se bazează pe instrumentul pe care l-am votat azi dimineață la LIBE, acordul cu Statele Unite ale Americii. Este menit să combată uh, infracționalitatea. Dar, din păcate, acest uh, acord nu garantează drepturile omului. Uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și organismul care a fost creat prin uh, articolul 29 al fostei legislații au uh, elaborat niște rapoarte foarte critice referitoare la acest, acest instrument legislativ. Nu poți să combați uh, um, infracțiunile pe baza unor acțiuni de profiling în care vezi toți cetățenii ca potențiali uh, um, infractori. Îmi aduc aminte de uh, un expert în uh, drept penal uh, din țara mea care a spus că e mai bine să ai un infractor pe stradă decât un om nevinovat în închisoare. Doar câteva țări aderă la acest uh, principiu. Franța și Regatul Unit o fac prin uh, legislația pentru imigrație. Este o dezbatere foarte serioasă care trebuie să aibă loc în toate țările, pentru că combaterea terorismului doar combaterea terorismului poate să justifice utilizarea unei proceduri atât de uh, extreme și trebuie să ne asigurăm uh, că uh, toate Uh, cerințele juridice sunt îndeplinite. Uh, problema costurilor, uh, bun, nu este, nu noi suntem cei care să o dezbatem, pentru că statele membre cred că vor aluca fondurile necesare pentru combaterea terorismului, dar problema este ca combaterea terorismului și a infracționalității să nu ne năruie principiile, principiile de bază pe care le avem în Uniunea Europeană. Mulțumesc, care acum cuvântul Earl of Dartmouth. Intervenție fără microfon a vorbitorului. Microphone. Uh, no. No. Here's another one. Here's the next one. The, uh, the uh, thrust of the... Mulțumesc. Esența acestor amendamente poate fi foarte bine, uh, foarte bine concentrată se spune că Parlamentul uh, este hotărât să combată terorismul și, de asemenea, este interesant de protejarea drepturilor fundamentale. Într-un amendament dintr-o altă comisie se spune, de asemenea, că transmiterea datelor PNR ar trebui să fie limitată la cazurile unde este absolut indispensabilă pentru uh, prevenirea și detectarea infracțiunilor teroriste. Uh, dar, mandatul european de arest contrazice toate aceste uh, chestiuni. Pentru că aici, uh, în cazul acestuia, nu există niciun fel de garanții. Pentru că prin mandatul european de arestare se uh, ajunge la practici de extradare unde se, nu se mai pun niciun fel de întrebări, prin care inclusiv cetățeni britanici uh, ajung în uh, foste uh, închisori uh, rusești uh, sub niște sisteme juridice foarte uh, grave, foarte dificile. Uh, deci, uh, bun, uh, mandatul european de arest are o etichetă europeană și deci poate să încalce drepturile omului. Uh, Barnesa Latford și liberal-democrații britanici spun că Bun, mandatul european de arest nu uh, acordă niciun fel de uh, clauze de salvgardare, de protecție pentru cetățeni. Dar aici se dorește, se pune atât accent pe uh, protecție. Ce e mai important pentru noi, datele sau persoanele? Răspunsul e foarte clar. Atât timp cât ceva are o etichetă europeană și ne aduce cât mai aproape de un super stat european, oamenii nu mai contează. Bun, asta e perspectiva noastră care nu e una uh, care să pună în valoare libertățile civile. Domnule Arlachi, vă rog, uh, în un minut, în minut și jumătate, dacă puteți. Da, am și eu mai multe îngrijorări um, față de această propunere. Sper că Parlamentul o va respinge sau o va corecta profund. Colegii și-au exprimat deja opinia referitor la legalitatea acestui instrument, dar vreau să spun ceva referitor la utilitatea acestui instrument în combaterea terorismului. Ca expert în criminalitatea organizată și terorism, eu nu cred că acesta este instrumentul potrivit. Riscăm să cădem în paranoia americană. Președintele da, să știți că aici se aude un zgomot de fond care e chiar mai mare decât cel dintr-o discotecă. Deci, uh, vă rog, uh, cineva să facă ceva, închideți ușile ca să nu mai uh, vină muzica. Da, no, posso invitarvi a ballare se <laughs> Sau dacă nu, atunci pot să, invit, să vă invit să dansăm. Am putea să închidem uh, ușile? Președintele cere închiderea ușilor pentru că afară se cântă în fața sălii undeva. Arlachi. Yes, I was, uh... Domnule Arlachi, da, spuneam că mă tem că mm, tindem să mergem pe filosofia americană în combaterea terorismului, care înseamnă uh, să avem niște baze de date uriașe care nu și-au dovedit niciodată eficacitatea și utilitatea. Uh, agențiile europene de aplicare a legii și guvernele europene de la, din septembrie 2001, din 11 septembrie, au avut o altă strategie și anume au utilizat datele în mod selectiv, într-un mod inteligent, uh, utilizarea anchetelor și a serviciilor secrete în, uh, și nu a uh, operațiunilor militare și niciodată a bazelor de date pentru că utilitatea lor nu e demonstrată. A fost demonstrat că nici un mafiot, nici un terorist nu au fost prinși prin aceste instrumente. Agențiile de aplicare a legii de pe acest continent au deja toate datele pe care le vor referitoare la cei care zboară, toate datele uh, suspecților, deci nu avem nevoie să creștem uh, Uh, uh, instrumente prin care să încălcăm sfera privată a persoanelor și a libertăților. Nu avem nevoie să mergem pe acest drum. Vă mulțumesc. Domnul Ungureanu, vă rog un minut și jumătate și apoi doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Latver, cu excepția amendamentului 5, care propune ca statele membre să poată să transfere date PNR unei țări terțe doar dacă Uniunea Europeană a încheiat un acord internațional cu această țară. Deci datele vor fi transferate doar către Statele Unite și Australia. N-ar fi mai bine să putem să spunem mai degrabă că datele PNR ar trebui să poată fi transferate uh, de, în funcție de caz, în funcție de cazul individual care se discută. Deci transferul să se permită către țări terțe care asigură un nivel adecvat de protecția datelor și, sigur, cu consimțământul statului membru de unde au fost uh, obținute aceste date. Mulțumesc! Președintele, bun. Doamna Lunacek, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș vrea să spun de la bun început că, în general, grupul meu are mari dificultăți similare celor menționate de domnul Arlachi, când e vorba de necesitatea și proporționalitatea colectării de date, cum ar fi datele despre pasageri. Și mai ales uh, Eh, vorbim despre amendamentele doamnei Latford, eh, sunt foarte puține cu care putem fi de acord. Eh, protecția datelor n-ar trebui să fie acordată doar cetățenilor Uniunii Europene, ci și cetățenilor țărilor terțe. Și, în general, problema pe care o am eu cu acest acord și cu propunerea, în general, este că pentru grupul meu nu e clar dacă avem nevoie de toate aceste date, nu cred că avem nevoie de toate aceste date pentru a combate terorismul. Și când discutăm despre cooperarea cu țări terțe, chiar dacă avem acorduri cu acestea, dacă e Australia sau Canada, e bine. Dar ce se întâmplă dacă facem aceste transferuri către alte țări terțe? Cine controlează dacă aceste țări terțe uh, aplică regulile? Pentru că un acord nu e suficient. Respectul, pentru noi, respectul uh, protecției, respectul datelor personale este la fel de important ca și combaterea terorismului. Și dacă ne uităm la țări terțe care colaborează cu noi în combaterea terorismului, ă, Bun, pot să există și regimuri care să utilizeze aceste date pentru a urmări persoanele din opoziție din țările lor, de exemplu. Deci grupul meu are multe rezerve referitoare la acest tip de acord. Deci vom vedea cum ne poziționăm atunci când discutăm despre amendamente, dar în momentul de față noi nu putem susține în general această propunere. Președintele, vă aduc aminte că termenul de punere a amendamentelor este 29. Și acum trecem mai departe la un schimb de opinii. Președintele își cere scuze. Vreau să vă rog, doamnă Latford, vă dau cuvântul pentru a trage concluzii, dar vă rog să fiți cât mai succintă pentru că nu mai avem foarte mult timp. So my item hasn't actually taken very long. Da, bine, domnule președinte, dar uh, punctul, uh, dosarul meu nu a, consumat atât de mult timp. Bun. Chestiunea principală, necesitatea și proporționalitatea directivei propuse în într-o primă instanță. După cum am încercat să explic, eu nu mă ocup în avizul la FED de această chestiune, pentru că asta ar fi, asta e esența dezbaterii în comisia competentă pe fond, deci la LIBE. Am încercat uh, nu am încercat să aduc această chestiune în centrul uh, avizului AFET. Pentru că eu sunt conștientă de uh, defectele, de lacunele PNR. Am fost uh, raportor acum trei ani pentru Parlament pe acest domeniu. Deci și eu cred că trebuie verificată necesitatea și proporționalitatea în acest caz, dar aceste lucruri vor fi discutate la LIBE. Lui Earl of Dartmouth nu i-aș spune că acum trebuie să dezbatem uh, uh, liberal-democrații, pozițiile liberal-democraților din uh, Regatul Unit sau a mandatul european de uh, arest. Uh, bun, uh, trebuie să-i spun că uh, eu uh, sunt uh, uh, membru, uh, președinte onorific al unei fundații care se ocupă tocmai de protecția cetățenilor în cazul uh, mandatului european de arest. Mai mult face dânsul. Uh, bun. Acum, în ceea ce privește costurile um, care îngrijorează și guvernele și uh, companiile aeriene, da, E o chestiune care trebuie clarificată. Doamna Romero Lopez a menționat de asemenea justificarea utilizării PNR. Dânsa știe de la Libe că eu am devenit de-a dreptul plictisitoare um, pentru că am contestat din nou și din nou um, sintagma folosită de comisie unknown suspect. Uh, Adică suspect necunoscut. Nu există așa ceva, e sinistru. Ori ești suspect și atunci ești cunoscut, ori ești necunoscut. Apoi, utilizarea, limitarea utilizării la terorism și infracțiuni grave. Ezitarea mea înainte de a vota în favoarea acordului cu Statele Unite a fost următoarea. Cred că sunt uh, interpretări diferite a clauzei Uh, referitor la obiectiv în acest uh, acord. Am menționat săptămâna trecută acest lucru la Departamentul pentru Securitate Internă de la Washington uh, și revizuirea acestui acord va fi crucială pentru că eu nu cred că Uniunea Europeană și Statele Unite interpretează acest acord în același fel. La amendamentul 5, menționat de domnul Ungureanu, eu nu spun că trebuie să avem un acord cu țara terță. Cealaltă alternativă ar fi ca această țară să fie parte la o convenție internațională. Deci suntem amândoi membri și țara respectivă și Uniunea Europeană ai unei convenții internaționale. Dar dacă este vreo chestiune pe care n-am acoperit-o, care mi-a scăpat, sigur că putem să discutăm cu plăcere. Președintele, vă mulțumim. Și acum trecem la un schimb de opinii privind instrumentele financiare externe în anii 2014-2020. Îmi cer scuze că am întârziat dezbaterea, vreau să le urez bun venit uh, oaspeților uh, noștri. Maria Marinachi, director general al Departamentului Chestiuni de Interes Mondial și Multilateral în cadrul SEAE. apoi Stefano Sannino, director general pentru extindere în cadrul Comisiei Europene, Klaus Rudischhauser, director al uh, Departamentului Calitate și Impact în cadrul DG DEVCO și Tunglai Marg, director al Serviciului Instrumente de Politică Externă în cadrul Comisiei Europene. Acesta este primul schimb de opinii pe noul pachet de instrumente financiare externe în Uniunea Europeană. A fost prezentat pe 7 decembrie anul trecut. Deci aceasta este o dezbatere importantă. Noi instrumente financiare vor putea da o altă valoare rolului extern al Uniunii Europene între anii 2014-2020. Comisia AFET a decis să analizeze, să trateze aceste instrumente ca pachet și să avem o dezbatere cu diversele departamente implicate pentru a ne putea crea foarte bine o imagine de ansamblu. Vreau întâi să dau um, reprezent, cuvântul reprezentantului SAE pentru a ne explica ce noi elemente au fost produse în această propunere și care va fi diferența față de instrumentele financiare actuale. Uh, vreau să vă rog să menționați mai ales chestiunile transversale în ce măsură garantează aceste propuneri un control parlamentar asupra instrumentelor financiare, mai ales uh, deciziile strategice care sunt luate în cadrul instrumentelor. Apoi, în ce mod uh, se promovează prin acestea democrația, drepturile omului și egalitatea. În al treilea rând, care este cooperarea între SAE și Comisie în ceea ce privește programarea și aplicarea instrumentelor? 4. Care este coordonarea dintre Uniunea Europeană și statele membre și, de asemenea, coordonarea între uh, coordonarea cu organizații internaționale și donatori organiz, uh, internaționali și care sunt formele de parteneriat cu țările uh, care beneficiază de aceste instrumente, de exemplu alinierea ajutoarelor Uniunii Europene la politicile și programele țărilor beneficiare. Și apoi, ce se întâmplă cu actorii non-guvernamentali, cu societatea civilă? În ce măsură sunt ei implicați în programare, în monitorizare? care este situația actuală și care sunt perspectivele de viitor. În primul rând, să dau cuvântul vorbitorilor. Fiecare are trei minute. Începem cu domnul Vigeni, apoi uh, vor mai lua cuvântul și alți colegi. Începe domnul Vigeni din partea socialiștilor. E vorba de instrumentul de preaderare, este raportor și are cuvântul. I'll be brief, uh, because we are... Mulțumesc, voi fi succint. Uh, pentru că am rămas în urmă cu timpul. Întâi câteva remarce referitor la instrumentul IPA. În general, salutăm faptul că instrumentele vor fi mai flexibile, orientate spre politici și va da posibilitatea relocalizării resurselor de la un, o politică la alta și statele care au acces la toate zonele de vor avea acces la uh, toate zonele de politică, indiferent de statut. Cred că este un punct pozitiv. Însă aș dori să pun câteva întrebări. Uh, doresc mai multe detalii. Acum începem uh, discuția, pregătim o audiere. Ar fi folositor să avem câteva uh, clarificări de la început. În primul rând, știm că în propunerea Comisiei trebuie să să existe o axare pe criterii uh, de, în ceea ce privește țările din Balcani, uh, statul de drept, uh, sistemul judiciar, lupta împotriva crimei organizate și a corupției, respectarea drepturilor omului. Există diverse aspecte specifice fiecărui stat, dar și aspecte legate de crimele de război, de educație și așa mai departe. Problemele acestea se află în pilonul central al procesului de integrare. Și din acest punct de vedere, cum uh, reflectă zonele politice identificate aceste criterii și cum reflectă nevoile țărilor din uh, vestul Balcanilor. Mai există o problemă care cred că ar fi bine să o clarificăm. Uh, problema zonelor de politici. Ați menționat că zonele de, de politică vor fi uh, stabilite de comisie dar ce înseamnă acest lucru? În anumite cazuri, numai unele din domenii vor fi disponibile sau uh, amestecul domeniilor înseamnă că unele vor fi disponibile, iar altele mai puțin disponibile, comisia se va axa mai puțin pe ele în funcție de, de fiecare țară? O altă problemă importantă. Înțeleg că ați dat uh, răspunsuri uh, generale referitoare la toate instrumentele, dar în special v-ați referit la instrumentul pentru asistența de preaderare. Cum vi se pare că, care vi se pare că este rolul Parlamentului în cadrul acesta? și în strategia multianuală și în strategiile specifice de țară. Mi se pare interesant să aflăm care este opinia dumneavoastră și să uh, lucrăm asupra acestei probleme pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc colegul Cuca, apoi uh, Mulțumesc privitor la instrumentul european de vecinătate, câteva aș dori să, să profit de prezența oaspeților să pun câteva întrebări. În ceea ce privește instrumentul european de uh, vecinătate, trebuie să ne concentrăm pe democrație, pe drepturile omului și așa mai departe, aspecte importante pentru crearea de parteneriate cu țările din vecinătate. Uniunea Europeană are nevoie de un instrument uh, care să răspundă la evoluțiile din vecinătate, adică uh, să ne axăm pe toate domeniile și mai ales uh, să adaptăm răspunsul nostru la reformele Uh, politice și uh, referitoare la progrese. Am cinci întrebări. În primul rând, aplicarea principiului uh, mai mult pentru mai mult. Cum prevede Comisia și Serviciul de Acțiune Externă aplicarea acestui principiu în practică? Puteți, vă rog, să ne dați detalii referitoare la uh, indicatori și mecanismele de monitorizare? ce stimulente pot fi folosite și ce forme de susținere în această abordare. În al doilea rând, um, obiectivele de referință pentru progrese ar putea uh, să elaboreze mai mult oaspeții noștri în ceea ce privește indicatorii uh, din țările în, uh, avute în vedere. În al treilea rând, ce credeți despre realocarea fondurilor dacă în anumite țări autoritățile nu respectă libertățile și statul de drept? Care ar fi uh, rolul organizațiilor din societatea civilă în acest, uh, în acest proces? Condiționalități. Instrumentul uh, pentru vecinătate propune condiționalități în termeni negativ și pozitiv. Ce mecanisme specifice pot fi folosite pentru condiționalitățile pozitive și cum vedeți uh, întărirea aplicării condiționalităților negative? Până acum, în ciuda situațiilor de criză numeroase, condiționalitățile negative nu au fost folosite în acest instrument. Ultima întrebare care este rolul prevăzut pentru Parlamentul European în ceea ce privește planificarea priorităților politice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, colegul Brandner. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre trei lucruri. Structură, domeniul de aplicare și dreptul Parlamentului în ceea ce privește instrumentul de stabilitate. Articolul 4 uh, a fost uh, a fost făcut articol de sine stătător și mă bucur. Salut faptul că Comisia a propus uh, ca 60% din buget să fie uh, alocat situațiilor pe termen mediu. Cred că ar trebui să fie, de fapt, 70% pentru că răspunsul la crizele pe termen uh, mediu este cel mai important. E nevoie de procente și la articolele 4 și 5 propun 15, uh, respectiv 10%. Apoi, în ceea ce privește domeniul de aplicare, există multe domenii politice aplicat, menționate în anexe și în articolele menționate, dar aș dori să subliniez câteva lucruri și să anumite schimbări. Să întărim uh, legătura între politicile privitoare la terorism și la crimă organizată. Există și problema catastrofelor naturale și reconstrucției de după dezastrele naturale, aici instrumentul poate fi folosit doar dacă dezastrele au impact asupra uh, securității. Și uh, vreau să abordăm și problema securității de după dezastrele naturale. Pentru că acolo avem eco și alte instrumente. Referitor la controlul Parlamentului, un mare semn de întrebare există și anume ce drept vom avea în privința controlului. Mă alătur celor care au cerut acte delegate și consolidarea rolului Parlamentului în ceea ce privește măsurile pe termen scurt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mario Mauro pentru instrumentul de parteneriat. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări scurte. Și mă adresez oaspeților. Dar pot răspunde și alții, bineînțeles. În primul rând, săptămâna trecută, în timpul unui schimb de opinii cu AFET, baronesa Ashton, altul reprezentant, a spus că instrumentul pentru parteneriat este un instrument clar pentru uh, politica externă și are un rol important în promovarea intereselor strategice ale Uniunii. După părerea dumneavoastră, care sunt elementele um, instrumentului de parteneriat care pot fi consolidate pentru a sublinia rolul central al instrumentului pentru promovarea acțiunii externe. Apoi o întrebare pentru domnul Rudi Schauser. Instrumentul de parteneriat se adresează tuturor țărilor care au un rol uh, important de jucat în politica externă a Uniunii Europene. Este un instrument global, așadar. Puteți să ne spuneți ceva despre calendar? Când va deveni instrumentul de parteneriat mai important decât instrumentul de dezvoltare și cooperare în ceea ce privește țările din America Latină. Și apoi o întrebare pentru domnul Marianaki. În ce măsură instrumentele de uh, parteneriat trebuie să îndeplinească condițiile pentru intervenții uh, rapide? Care sunt uh, situațiile și uh, calendarele pentru aceste intervenții. Domnul președinte, mulțumesc domnule Mauro. V-ați uh, referit la instrumentul referitor la instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Voi pune eu întrebările, trei întrebări. În primul rând, nu există acte delegate în această propunere. Aceasta este contrar uh, abordării convenite la ultima consiliere. Care este motivul? În al doilea rând, unul din punctele importante ale acestui instrument este flexibilitatea. Cum intenționează Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să pună în practică acest lucru, spre exemplu instrumentul pentru stabilitate și, în ultimul rând, instrumentul pentru dezvoltare și drepturile omului se concentrează pe drepturile omului. Cum rămâne cu extinderea mandatului la democratizare? Ați luat uh, în considerare acest lucru? Acestea sunt întrebările pe care le-am pus în numele domnului Lansdorf. Acum voi acorda 5-6 minute fiecărui vorbitor pentru răspuns, începând cu Maria Marinachi. Apoi domnul Sanino. Vă rog. Thank you very much, Chair. Thank you. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia, mie și colegilor mei, să fim astăzi alături de dumneavoastră și ați inițiat un schimb de opinii, un dialog care sperăm să ne apropie în acest efort pe care îl reprezintă cadrul financiar multianual și instrumentele asociate acestui cadru, instrumente care sperăm să ofere uh, sprijin financiar substanțial tuturor proiectelor noastre în perioada următoare. Noi, într-adevăr, considerăm că este esențial să abordăm uh, perspectiva Parlamentului European și dăm o mare importanță observațiilor uh, de astăzi și celor viitoare din cursul discuțiilor. În ceea ce privește instrumentele specifice, sigur voi, um, îi voi lăsa pe colegii mei să vă ofere toate informațiile relevante. În ceea ce mă privește, SEAS face o parte integrală din um, efortul comisiei și vom uh, explora toate opțiunile și soluțiile, bazându-ne totodată foarte mult uh, la nivel politic pe îndrumarea dumneavoastră. Considerăm că pachetul uh, pe care l-am încheiat reflectă prioritățile pentru următorul cadru financiar multianual, astfel cum au fost prezentate în cadrul comunicării uh, Comisiei și înaltului reprezentant privind o Europa globală, reflectând în opinia noastră în totalitate realitățile politice actuale. În ceea ce privește instrumentele, noul element care nu a fost reflectat în instrumentele celor uh, șapte ani anterior este instrumentul pentru parteneriat. Este un punct care aduce un nou element în discuție. Înțelegem că în altul reprezentant uh, uh, doamna Cathy Ashton a venit în comisia noastră acum câteva zile și a vorbit despre valoarea adăugată a unui instrument care pentru prima dată servește valorile uh, strategice și prioritățile Uniunii Europene și nu, așa cum s-a întâmplat în trecut, valorile uh, înalte uh, și întotdeauna pertinente de eradicare a sărăciei și de a asistență a țărilor uh, din uh, restul lumii. Eforturile noastre se vor baza pe îndrumarea dumneavoastră înțeleaptă pentru a ajunge la o formă finală a documentelor și ele trebuie să conțină elemente care să deschidă noi căi de cooperare, astfel încât să simțim, astfel încât să um, umplem într-adevăr uh, lacunele existente. În ciuda faptului că um, aspectul general uh, este destul de larg, noi sperăm să se ofere o platformă necesară de inițiative politice pentru a ne putea promova politicile strategice, um, adresându-ne factorilor interesați cheie, lucru care nu s-a întâmplat în trecut pentru că nu am avut instrumentul necesar. În acest sens, noi considerăm că acest uh, instrument are un rol complementar care se va plia foarte bine pe celelalte instrumente, aducând beneficii nouă tuturor. În ceea ce privește instrumentul pentru promovarea democrației și drepturilor omului, acesta s-a dovedit um, în general un experiment reușit. Noi considerăm că nu ar trebui să um, lucrăm la ceva ce a funcționat atât de eficient, ci să găsim doar mici uh, zone de um, mici detalii ce trebuie îmbunătățite, pentru că dacă nu am lucra împotriva obiectivelor noastre care au ca scop promovarea valorilor cheie pe care uh, le regăsim în toate politicile comunitare și care se referă la drepturile omului. Ne bucurăm că uh, guvernele adoptă poziția proeminentă pe care o merită într-un domeniu în care multe state membre, multe state dincolo de Uniunea Europeană vor profita de pe urma lecțiilor învățate de noi și acesta este un domeniu care va fi reflectat în mod clar uh, în uh, promovarea dialogurilor uh, pentru drepturile omului, în promovarea bunei guvernanțe, în, cadrul, în contextul mai larg al politicii mai mult pentru mai mult și vom considera totodată că elementele care contribuie la activitățile interne ale fiecărui guvern se referă la propriile politici de drepturile omului uh, și vor fi incluse în uh, abordarea noastră. Din punctul meu de vedere, politica mai mult pentru mai mult este cea care reunește toate elementele care și acolo unde considerăm că eforturile statelor trebuie recunoscute, indiferent dacă ele sunt um, încununate de succes sau nu, uh, noi credem că în aceste uh, cazuri trebuie să contribuim mai mult și să uh, mergem în direcția unei colaborări mai apropiate. Uh, nu vreau să vă răpesc mai mult timp pentru început, o să dau uh, cuvântul colegilor și o să revin dacă este cazul. Mulțumesc frumos, președintele, mulțumesc pentru prezentare. Stefano Sanino, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, și colegului Vigan pentru comentariile sale. Vă mulțumesc că ați subliniat unele dintre aspectele inovatoare ale instrumentului uh, pentru preaderare, de asistență pentru preaderare. Criteriile. Criteriile politice sunt unul dintre aspectele principale ale, inst- ale instrumentului uh, de asistență pentru aderare din în noul regulament. După cum știți foarte bine, am identificat mai ales capitolele 23 și 24, drepturile fundamentale și justiție, uh, libertate și securitate, ca fiind două aspecte cheie unde trebuie să începem negocierile uh, și să uh, stabilim contacte cu potențiali candidați chiar dinainte de începutul negocierilor. Este primul obiectiv, uh, primul uh, domeniu de politici și contextul în care vrem să ne bazăm mai mult pe sprijinul uh, la Uh, pe sprijinul cadrului instituțional al uh, țărilor din regiunea Balcanilor de Vest. Una dintre um, dificultățile identificate în IPA 1, în primul regulament, este tocmai faptul că sprijinul uh, acordat pentru uh, construirea instituțională uh, fie ele structurale, eh, rurale sau pentru ocuparea forței de muncă, nu au fost eh, puse în contextul suficient de vast al eh, domeniului statului de drept. Vrem să ne asigurăm că acest principiu este central în activitățile pe care le vom desfășura și să ne asigurăm că asistența poate susține acest proces. A doua întrebare se referă la domeniile uh, politice și la combinația acestora. Am încercat să uh, depășim uh, distinția dintre diversele componente ale instrumentului în uh, forma sa actuală și să oferim o mai mare flexibilitate. Vrem să ne asigurăm că nu avem o abordare universală, ci mai degrabă una diferențiată, personalizată, care să uh, răspundă mai bine nevoilor și capacităților specifice ale fiecărui stat membru și să poată analiza și etapele specifice din procesul de negociere, astfel încât să putem uh, stabili alocarea corectă și combinația corectă de uh, sume în funcție de specificitățile fiecarei țări. Uh, încercăm, și acesta este un alt element important, să ne uh, îndepărtăm de ideea unei prealocări uh, separate a fondurilor și să convenim asupra unei strategii vis-a-vis -vis de țările din Balcanii de Vest, stabilind astfel un mix de politici pe baza nevoilor specifice. Este evident că un stat care începe uh, negocierile de aderare, cum este Montenegru în iunie, sperăm, uh, nu trebuie să răspundă același nevoi ca și un studiu de fezabilitate uh, în cazul Kosovo, de exemplu. În ceea ce privește implicarea uh, Parlamentului European, cred că este o problemă care trebuie analizată în contextul mai larg uh, al um, discuțiilor cu Comisia și este vorba și de celelalte aspecte orizontale care se aplică instrumentelor de acțiune externă. În ceea ce privește IPA, pot să vă spun că pe bazele uh, noului uh, regulament de comitologie, Parlamentul European va primi toate proiectele de document uh, odată cu membrii Comisiei IPA. Uh, ce mai pot adăuga acum, și o fac cu bucurie, ținând seama și de intensitatea relațiilor dintre domnul comisar Füle și uh, Parlamentul European și deputații europeni, este că, pe lângă cadrul juridic, suntem dispuși și deschiși pentru un schimb de opinii aprofundat și periodic pentru a ne asigura că Parlamentul European este de acord cu deciziile și orientările noastre, dar, încă o dată, bănuiesc că este un element care trebuie văzut într-un context mai larg și nu vreau să intri prea mult în detalii acum. Mulțumesc frumos, domnule președinte! Mulțumesc și eu și pentru că ați respectat timpul. Domnule Rudeșaur, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun să caracterizez acest pachet în patru propoziții, pentru că uh, eu cred că, într-adevăr, el răspunde unei întrebărilor uh, puse și este important să înțelegem raționamentul uh, care a stat la baza acestui pachet. Mai întâi, el a fost un pachet pregătit de toate serviciile Comisiei plus SAS și a fost prezentat ca atare comisiei. Asta înseamnă că instrumentele au fost uh, adaptate foarte bine unul la celălalt ca să nu existe suprapuneri și uh, Um, sarcinile să se împartă cât se poate de bine între instrumente. Se pare că acesta este un lucru important și o să revin la această idee. Și este important totodată că există un nou element de simplificare și anume regulamentul comun de punere în aplicare care stabilește reguli similare pentru toate instrumentele. Uh, Lucru important atunci când vine vorba de una din, pentru a răspunde la unele dintre întrebările puse de membrii Comisiei dumneavoastră. Apoi, acest pachet reflectă în mod clar noul tratat de la Lisabona și arhitectura practic nu a fost modificată, fiindcă fiecare instrument corespunde unui domeniu politic uh, stabilit în tratat. Este important pentru că aceasta este logica de la baza întregului pachet. Schimbările pe care le-am făcut sunt în interiorul instrumentului, pentru că singur singura schimbare arhitecturală este instrumentul pentru parteneriat. Dar schimbări apar în interiorul instrumentelor și aici uh, este vorba despre simplificare, dar și despre creșterea eficienței și a impactului fiecărui instrument, lucru la care au făcut deja referire colegii mei. Un alt aspect important este faptul că acest domeniu, capitolul 4 și uh, sumele financiare din acest pachet sunt uh, una dintre puținele, unul dintre puținele domenii unde s-a solicitat o creștere semnificativă a fondurilor, adică o prioritizare a acestui uh, sector. Este important acest lucru în înțelegerea pachetului. Uh, și câteva uh, cuvinte vis-a-vis -vis de întrebările adresate. Și o să încep cu întrebările specifice ale domnului Cucan. Cred că este important să vedem um, aceste instrumente ca pe un pachet, pentru că ceea ce întreba el de uh, instrumentul pentru uh, Vecinătatea este cuprins în toate pachetele. Flexibilitatea uh, alocărilor, principiul mai mult pentru mai uh, mult și uh, controlul Parlamentului, toate acestea sunt cuprinse în toate instrumentele, ceea ce ne permite o mai bună coerență în acțiunea noastră externă. De multe ori punem în uh, uz mai multe instrumente în același timp și asta din motive foarte bune. De aceea este, implicat să, este important să spunem că în ceea ce privește Uh, flexibilitatea aceasta a fost introdusă în toate uh, instrumentele ca posibilitate și se poate uh, implementa um, nealocând toate fondurile uh, de la început pentru a putea răspunde ulterior eventualilor schimbări de circumstanță. Este foarte important, este o lecție pe care am învățat-o din lipsa acestei flexibilități în trecut. Ea exista doar în Fondul European de Dezvoltare și am transferat această posibilitate, iată, și la alte instrumente. Vis-a-vis de întrebarea specifică a domnului Mauro, pot să vă spun că nu este intenția instrumentului de parteneriat să înlocuiască instrumentul pentru cooperare și dezvoltare și cu siguranță nu pentru zona specifică a Americii Latine, ci propunem doar pentru anumite state din America Latină un nou domeniu de cooperare, dar tot uh, ICD va fi principalul instrument. Instrumentul pentru parteneriat are avantajul de avantajul faptului că acțiunile nu trebuie considerate asistență pentru oficială pentru dezvoltare și putem folosi acest instrument pentru a crește numărul de posibilități de cooperare. Întreba cineva de ce nu există acte delegate propuse pentru instrumentul pentru democrație. Trebuie ca acest lucru să fie văzut în contextul general. Propunem acte delegate uh, și, în timpul executării instrumentului, pot apărea schimbări majore ale priorităților sau ale abordării și atunci aceste instrumente pot fi modificate prin acte delegate. Este un lucru care s-a aplicat uh, mai ales în uh, cazul instrumentului uh, pentru, de cooperare pentru dezvoltare. Prioritățile pe termen scurt nu au în vedere uh, modificarea semnificativă a instrumentului de finanțare pentru promovarea democrației, dar această posibilitate este prevăzută pentru alte instrumente. Și, în sfârșit, vis-a-vis -vis de întrebarea domnului Lansdorf, cred că trebuie să fim clari. Democratizarea este abordată de aproape toate instrumentele. Nu este domeniul uh, rezervat al instrumentului pentru democrație și ar fi păcat să fie așa pentru că avem mult mai multe de făcut în cadrul IPA, în cadrul instrumentului pentru um, vecinătate și așa mai departe. Tocmai de aceea, instrumentul pentru promovarea democrației se concentrează mai mult pe drepturile omului, pentru că restul se pot ocupa de aspectele generale ale democratizării. Mă opresc aici, domnule președinte, mulțumesc frumos. Mr. Marg, the floor is yours. Vă mulțumesc. Domnule Marc, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund întâi la întrebările doamnei Brandner referitoare la instrumentul de stabilitate. Um, vreau să-i mulțumesc pentru susținerea acordată majorității elementelor, îmbunătățirilor uh, ale acestui instrument. E adevărat. Ce încercăm noi este să ne asigurăm că avem o flexibilitate crescută, dar și rapiditate de uh, furnizare pentru elementele pe termen scurt. E adevărat în același timp că vrem neapărat să ne asigurăm că îmbunătățim așa numita capacitate de intervenție pe termen lung pentru a îmbunătăți și uh, aspectul de prevenire a conflictelor, dar și de construirea păcii. De asemenea, doresc să adaug că în ceea ce privește sugestiile dânsei de a scoate din domeniul de aplicare al instrumentului chestiunile care se referă la dezastre naturale sau antropice, noi credem că ar trebui să menținem domeniul de aplicare așa cum este. Care este motivul? E adevărat, ECO poate să intervină uh, ca răspuns imparțial la dezastre, la catastrofe naturale sau antropice, dar nu poate să trateze cauzele, elementele politice. Dar acest lucru poate să-l facă instrumentul pentru stabilitate foarte bine. Mai mult decât atât, credem că acesta, instrumentul de stabilitate, IDS, poate să se ocupe de ajutoare umanitare, de dezvoltare, care sunt necesare în orice țară după un conflict sau după un dezastru natural. Și aici e crucial să uh, consolidăm aceste elemente. Deci vrem să menținem domeniul de aplicare așa cum este în momentul de față. În ceea ce privește întrebarea domnului Mauro, ce elemente ar putea fi consolidate în continuare în uh, instrumentul uh, de parteneriat pentru a ne asigura că acesta este pregătit pentru viitor, credem că propunerea actuală este un echilibru bun între obiectivele uh, de punere în aplicare a dimensiunii internaționale a strategiei Europa 2020 și provocările globale care trebuie să fie tratate printr-un uh, dialog de politici, uh, de asemenea provocări cum ar fi cele climatice, energetice, de meniu. Apoi, cel al doilea obiectiv care se ocupă de accesul pe piață și oportunitățile pentru întreprinderile europene trebuie să fie menținut, dar acesta nu este elementul crucial. Obiectivul principal este cel pe care l-am menționat deja, și anume un instrument orientat spre politica externă. Și, ultima chestiune, vizibilitatea Uniunii Europene prin diplomație publică, prin uh, educație și uh, acțiuni de cooperare este pe locul al treilea. Deci credem că propunerea este neechilibrată și reflectă obiectivul principal al acestui instrument și anume ca acesta să fie un instrument de politică externă pe care nu-l avem în momentul de față și trebuie să-l dezvoltăm. Mulțumesc! Thank you. Uh, onorevole Gomes. Vă mulțumesc. Doamna Gomes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei uh, și Serviciului de Acțiune Externă care sunt alături de noi și ne-au oferit informații. Eu nu reușesc să înțeleg de ce nu avem o limbă comună în toate instrumentele, un limbaj comun. De ce nu avem uh, o de ce nu avem norme și proceduri de punere în aplicare comune? Eu cred că ar trebui să încercăm să armonizăm cât mai mult posibil toate instrumentele. Sigur că ele au specificitățile lor și trebuie negociate separat, dar eu cred că trebuie să le păstrăm ca pachet și să încercăm să armonizăm ce anume se poate și ce ar fi bine să fie armonizat. Și unul dintre aceste lucruri ar fi rolul, rolul instituțional pe care poate juca Parlamentul uh, European. Cred că Parlamentul trebuie să aibă un rol în programarea, în faza de programare și de punere în aplicare. Deci chestiunea actelor delegate este una foarte importantă și acesta ar trebui să fie un fir uh, roșu care să treacă prin toate instrumentele. Deci monitorizarea de către Parlament este crucială și de aceea actele delegate trebuie să țină cont de rolul Parlamentului. E nevoie de o procedură care să uh, dea uh, rolul Parlamentului, Parlamentului rolul pe care ar trebui să-l aibă. De asemenea, eu cred că principiul mai mult pentru mai mult, acest slogan, trebuie să devină mai mult decât un slogan, să devină o realitate în toate instrumentele și acest lucru, sigur, necesită condiționalitatea ajutorului, diferențierea, în sensul că trebuie să facem distinție între guverne care nu cooperează care nu fac progrese în democrație și drepturile omului. Aici sigur că nu se pune vorba de a opri fondurile, ci de a le direcționa către acei actori care în țara respectivă luptă pentru democrație și drepturile omului. Și asistența bugetară nu este maniera bună uh, de a face lucrurile și care contravine principiului mai mult pentru mai mult. Eu sunt responsabilă mai ales pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Unele lucruri pe care le-am spus, sigur că se aplică instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. vreau să întreb ce se întâmplă cu Fondul European de Dezvoltare. Acest uh, instrument, instrumentul de acoperare pentru dezvoltare, ICD, se referă la țările uh, care au nevoie de ajutor în eradicarea sărăciei, promovarea democrației, uh, statul de drept, mediul social, economic. Dar majoritatea fondurilor curg prin Fondul European pentru Dezvoltare și nu sunt bugetate în continuare. De ce nu cerem introducerea în buget a Fondului European pentru Dezvoltare și supunerea astfel acestui fond controlului democratic? De ce nu o facem? Pentru că instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și toate celelalte instrumente nu acoperă țările cu care avem un parteneriat foarte special, partenerii noștri actuali. Microfonul vorbitorului a fost întrerupt. Și, în cele din urmă, vreau să adresez o întrebare. Ce se întâmplă cu actele delegate în ceea ce privește instrumentul pentru democrație și drepturile omului? E vorba de un comitet pentru drepturile omului și pentru democratizare pe care l-am văzut menționat. Ce este acest document? Că l-am văzut într-unul dintre documente. Domnul sau doamna Madlener. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că aș putea și eu să vorbesc uh, două minute, așa cum a vorbit antevorbitoarea mea. Cred că ar fi corect. Uh, bun. Avem niște planuri uh, minunate, sună frumos. Eu nu mi se par bune, dar ele sună frumos. Acestea planuri ne arată o listă de dorințe. E vorba de miliarde pe care Comisia dorește să le aloce în mod uh, suplimentar. Uh, cu toate că în momentul de față toate negocierile merg în direcția reducerii, uh, reducerilor bugetare. Deci vreau să întreb de unde vin toți acești bani, cine îi acoperă. Nu e vorba de niște bani care există. Cum se pot face niște planuri, niște programări pe baza unor uh, bani care nu există? E o metodă de lucru uh, irațională. Uh, de aceea, întrebarea mea pentru Comisie și pentru Parlament, de unde vin aceste fonduri? Cum puteți să vă asigurați că aceste fonduri vor fi uh, la dispoziția dumneavoastră? Sau poate, dacă vor fi la, puse la dispoziție, alte domenii vor suferi reduceri de fonduri. Uh, Uniunea Europeană strigă peste tot și guvernele la fel, uh, țările de jos, Suedia, Regatul Unit, Germania, Franța, uh, toți cer austeritate. Aceste țări pe care le-am numit au introdus măsuri de austeritate foarte drastice. Țările de jos doresc să obțină o reducere de 2 miliarde de euro. Și de unde, deci, pot să vină bani suplimentari acum? Deci, mi se pare că aceste documente sunt complet, complet uh, separate de realitate. Cum putem să vorbim despre miliarde de euro pe care nu-i avem? Eu cred că ar trebui să folosim mult mai mulți bani pentru controlele la frontieră, pentru că imigrația din uh, țări uh, sărace este o foarte mare problemă. Islamizarea, șomajul, sărăcia, Uh, sunt probleme, dar acești oameni trebuie păstrați la graniță. Deci e nevoie ca Frontex-ul și controlele la graniță să primească mai multe fonduri. Deci astea sunt întrebările mele. Unu, de unde vin banii? Și sigur, puteți să mă întrerupeți, uh, dar vorbitoarea dinaintea mea a putut să vorbească liniștită. E ciudat, domnule președinte, văd că dați loviți cu ciocanelul, dar uh, vorbitoarea mea n-a făcut acest lucru. Lei a ragione quando chiede... Președintele, da, aveți dreptate când cereți să respectăm uh, timpul de vorbire, pentru că e o chestiune de respect uh, față de colegii care mai doresc să uh, intervină. I-am permis doamnei Gomez să vorbească puțin mai mult pentru că este raportor pe acest uh, dosar. Acesta este motivul pentru care i-am permis să depășească timpul de vorbire. Uh, dar sunt sigur că doamna Gomez din acest moment va respecta uh, timpul. Doamna Iaconsari. Eh, kiitoksia, puheenjohtaja. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Marinaki și-a început uh, discursul foarte bine atunci când a spus că dacă ceva nu-i stricat, atunci nu e nevoie să reparăm. Cred că analiza dânsei este una foarte bună și analiza pe care se bazează comunicarea comisiei este asemenea corectă. Noi apărăm valori uh, europene, Într-adevăr, dimensiunea nordică a fost uh, în trecut un, uh, o dimensiune care a funcționat excelent, mai ales în zona baltică. Dacă finanțarea va fi mutată de la dimensiunea nordică în instrumentul pentru parteneriatul de vecinătate, cred că ar fi păcat pentru că cooperarea între Uniunea Europeană și Rusia, protecția mediului și toate acțiunile în acest uh, domeniu au avut uh, foarte mult uh, succes prin dimensiunea nordică a acțiunii externe. Oare mă înșel să mă îngrijoreze, dacă mă îngrijorează uh, fi, viitoarea finanțare a dimensiunii nordice. Președintele, vă mulțumim. Mulțumim pentru că ați respectat uh, timpul de intervenție. Și cred că domnul Cacin o va face de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în numele grupului meu politic Vreau să spun ceva despre IPA, Instrumentul de Asistență pentru Preaderare. Atunci când țara mea a încheiat procesul de aderare, existau puține persoane care n-au auzit de programul FARE. Pentru că erau peste tot uh, panouri uh, pe tot felul de Uh, pe poduri, pe șosele și a devenit o etichetă ca și Erasmus în uh, mobilitatea studențească. Dar astăzi când discut cu omologii mei din Balcanii Occidentale, acestea îmi spun că proiectele sponsorizate de China, de exemplu, au o vizibilitate mult mai mare decât cele sponsorizate de Uniunea Europeană. Chiar dacă multe dintre proiectele finanțate de chinezi sunt mult mai importante în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Uh, atunci când revizuim IPA, trebuie să creștem vizibilitatea finanțării europene și a procesului de aderare în sine. Pentru că îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor trebuie să se simtă, să fie vizibilă. IPA, finanțarea IPA trebuie să ducă la o îmbunătățire vizibilă a calității vieții și a condițiilor de lucru cetățenilor țării respective și uh, ar trebui să o facă într-un mod foarte vizibil. În același timp, este necesar în continuare să legăm finanțarea de punerea în aplicare a obiectivelor, mai ales că adesea se întâmplă ca îmbunătățirile să aibă loc, dar doar pe hârtie, nu în realitate. Mulțumesc! Perfecto. Colega Neinski, prego. Vă mulțumesc, uh, doamna Neinski. Mulțumesc! Dragi colegi, sunt raportor din umbră, în numele PPE. pe instrumentul de preaderare și vreau să mulțumesc Comisiei și Serviciul de Acțiune Externă pentru contribuția lor utilă la dezvoltarea acestor instrumente. Dată fiind propunerea IPA, eu cred că ar trebui să ne focalizăm asupra trei chestiuni principale. 1. O mai mare claritate în legarea obiectivelor cu indicatorii specifici pentru măsurarea progresului. Al doilea, a doua legătură, progresul realizat de beneficiar și alocările financiare pe care le obțin și, în al treilea rând, consecvența, nu doar în IPA, ci și între IPA um, și regulamentul uh, financiar. Și nu în ultimul rând, aș aprecia dacă reprezentanții Comisiei și Serviciul de Acțiune Externă ar putea să comenteze pe următoarele puncte. 1. Crearea unei rezerve de performanță care să răsplătească bune performanțe pentru absorpția finan- alocărilor financiare. În al doilea rând, cum ați diferenția între performanțe bune și proaste? 3. Credeți că ar fi bine să utilizăm fonduri alocate în, exprimate în procente mai degrabă decât în cifre nominale și, în ultimul rând, v-ați gândit să utilizați și alți indicatori uh, față de alocările nominale pentru a exprima uh, pentru a ține cont de dimensiunea economiei țării beneficiare. Atunci când luați în considerare schimbarea finanțării fiecărui instrument în prețuri constante, câte țări au crescut și vor fi crescut până în anul 2020 și care este numărul țărilor incluse, creșterea finanțării nu este atât de mare, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, domnule Rudy Schauser. Mulțumesc, doamna Bradner, două minute. Nu am nevoie de două minute, vreau să răspund doar la comentariul uh, referitor la dezastrele naturale interesant. Ați spus că uh, instrumentul de stabilitate ar trebui să se uh, să abordeze cauzele de bază ale dezastrelor naturale, dar nu știu care ar fi uh, cauzele de bază în cadrul unui uh, uh în cazul unui dezastru natural. Și dacă e vorba de uh, catastrofe cauzate de om, aceste cauze de obicei sunt unele pe termen lung. Deci aici ar trebui să se spună uh, eventual uh, să se formuleze uh, ceva de genul amenințările de securitate generate de dezastre și uh, catastrofe. Um, eu cred că e important nu doar să avem o oală de bani pe care să o folosim pentru dezastre naturale, uh, ci și atunci când e o urgență de securitate să putem să folosim bani în acest uh, scop. În orice caz, uh, nu m-ați convins deloc. Doamna Munis, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De, opinion în la Comisia de Eu sunt raportoare la Comisia pentru Buget pe instrumentul de eh, democrație și drepturile omului și sunt raportor în numbră în această comisie pe parteneriatul de instrumentul de parteneriat și cred că date fiind cele spuse de vorbitori eh, dinaintea mea, de nevoia de sinergii și de elemente comune în aceste proiecte, <laughs> cred că e necesar să existe uh, un format comun ca să nu uh, ne zăpăcim de tot atunci când încercăm să coordonăm parte, parametrii între diversele instrumente. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, IEDO. În numele domnului Lambsdorff ați spus că se pune accentul prea mult asupra drepturilor omului și nu suficient pe democrație. Vreau să vă rog să clarificați uh, această să clarificați această afirmație. Ce se întâmplă cu Fondul pentru Democrație, care este finanțat, se pare, din acest instrument? Puteți să clarificați această poziție? Și, în al doilea rând, instrumentul de parteneriat. Am înțeles, cred, din propunerea Comisiei, dacă am înțeles bine, că vom putea să considerăm alocările ca credite la export. Deci vom putea ajuta țări terțe să cumpere produse europene. Puteți, vă rog, să clarificați uh, termenii, dacă asta spuneți sau dacă nu, la ce vă referiți. Și apoi instrumentul de stabilitate, la care am lucrat și eu împreună cu doamna Brandner, în principiu am fost de acord asupra lucrurilor. Dar doamna Brander spune că ar dori ca 70% din finanțare să meargă la ajutoare neprogramabile, deci pentru urgențe. Vreau să rog comisia dacă poate să confirme că avem nevoie ca cel puțin 35% din finanțare să meargă către ajutoarele programabile. Acesta este un minimum necesar care a fost stabilit pentru partea instrumentelor care poate fi programată. Președintele, mulțumesc și pentru a încheia, domnul Sala Franca. Este interesant debate sobre los instrumentos financiare. Mulțumesc, salut dezbaterea privind instrumentele financiare în cadrul noii perspective financiare și introducerea principiului nuanțării și a instrumentelor pentru instrumentului pentru uh, vecinătate. În privința instrumentului pentru vecinătate, cum vom stabili principiul mai mult pentru mai mult, care este originea acestei dezbateri? Analizând procesul de tranziție și primăvara arabă, ne dăm seama că lucrurile nu merg foarte bine. Apoi, instrumentul pentru ajutor uh, pentru dezvoltare. Principiul uh, de plecare este bun, dar dacă avem uh, țări cu nevoi pe diverse continente și țările din America Latină care au fost tratate cel mai rău. O să cheltuim milioane de euro în această zonă. Acum ne pregătim să ratificăm acorduri cu America Latină. Nu putem să spunem că Peru, Ecuador uh, nu vor fi incluse. Poate America Latină nu este chiar uh, Uh, cea mai, cel mai sărac continent, dar are cel mai mari inegalități. Trebuie să, să luăm în considerare și inegalitățile sociale, procesele de democrație. 144 de milioane de oameni din America Latină trăiesc în uh, sărăcie. Există 10 țări în America Latină care se numără printre țările cu cele mai mari inegalități din lume. Trebuie să răspundem la aceste probleme. Anul, trecut, anul viitor la Santiago de Chile vom avea un summit UE uh, America Latină, unde vom aborda strategiile regionale. Dar iată că acum introducem priorități noi și avem un buget mai scăzut să, să ne asigurăm întâi că adoptăm principiul la circumstanțe. Mulțumesc, domnule Salafranca, pune președintele. Acum îi uh, dăm din nou cuvânt cuvântul, le dăm cuvântul din nou vorbitorilor pentru a putea răspunde la întrebările colegilor. Referitor la întrebarea pusă de mine la început, ce cooperare va exista între Serviciul de Acțiune Externă și uh, Comisia pentru aceste programe? În al doilea rând, ce programe vor fi aplicate cu alți donatori și, în al treilea rând, ce dialog doriți să aveți cu țările partenere. Începem cu uh, doamna Marinachi. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru întrebările pertinente care ne inspiră pe toți în ceea ce privește aranjamentele de lucru, vă asigur că avem o abordare practică, am lucrat cu toți colegii din comisie într-un mod constructiv, ne-am susținut unii pe ceilalți, ne-am împărțit uh, bine atribuțiile și vom lucra la fel în continuare pentru a exista un echilibru instituțional Serviciul de acțiune externă se ocupă cu alocarea pe țări, alocarea regională, cu lucrurile de strategie și programele indicative pentru IPA, ENI, uh, EIDHR, uh, instrumentul privind siguranța nucleară și lucrăm și asupra uh, instrumentelor pentru vecinătate și dezvoltare. În ceea ce privește asistența umanitară, instrumentul pentru preaderare și uh, asistența pentru teritoriile de peste mări, ECO, Enlargement și DEVCO se vor ocupa. DEVCO, de asemenea, se va ocupa de programele tematice și va prepara și uh, orientările pentru următorul cadru financiar multianual dar vom decide împreună cu Parlamentul și statele membre, bineînțeles. Privitor la principiul uh, mai mult pentru mai mult, care a fost a stârnit interesul membrilor Parlamentului, este o abordare care ar trebui să se aplice la toate stimulentele propuse de Uniunea Europeană și asupra politicilor pentru dezvoltare și ajutorului financiar, în afară de ajutorul, uh, pentru, ajutorul umanitar și susținerea pentru societatea civilă. Acestea sunt probleme abordate separat. Partenerii care doresc să se angajeze la reforme politice vor primi recompense, accesul pe piață, integrarea și dezvoltarea economică și creșterea mobilității pentru cetățeni cu ajutorul facilitării vizelor, parteneriate pentru mobilitate, liberalizarea vizei și un mai mare sprijin financiar. Partenerii care nu au luat reformele necesare nu vor beneficia de aceste avantaje. De asemenea, ei nu vor fi afectați nici în mod negativ în relația cu Uniunea Europeană, nu vrem să îi pedepsim, ci să avem un dialog politic uh, în continuare și să sperăm că vor învăța lecțiile aferente. În ceea ce privește convențiile și normele, ele vor fi obiectivele de referință pentru progrese. Principiul mai mult pentru mai mult este un element nou. Trebuie să îl avem în vedere pe termen lung. Nu este doar un exercițiu de a, ce trebuie bifat. În ceea ce privește evaluarea politică holistică, ea este esențială. Pro, um, raportul de progres anual va fi cheie și Parlamentul va fi avut cel în vedere în această privință. Privitor la parteneriatul nordic, vă asigur că el nu va fi afectat. Instrumentele care se ocupă cu acesta vor fi aplicate în timp util. Poate colegii vă vor da mai multe detalii, dar dimensiunea nordică se va afla printre prioritățile noastre. Nu vă faceți griji cu privire la EEAD, problema ridicată de doamna Miners, nu a fost stabilită uh, oficial ca entitate uh, juridică. Trebuie să așteptăm forma juridică finală. Ea nu a fost încă adoptată. Nu vreau să fac uh, prejudecăți înainte. Trebuie să respectăm principiul adiționalității al finanțării din bugetul Uniunii Europene. E o problemă pe care trebuie să o revizuim în continuare cu atenție și să asimilăm toate elementele. Privitor la noile priorități cu fonduri reduse, este o îngrijorare pe care o avem cu toții și apreciem sprijinul dumneavoastră pentru ca fondurile alocate acestui proiect să reflecte realitățile. Noi dorim să îndeplinim ceea ce se așteaptă de la noi, dar avem nevoie de sprijinul necesar de care dispuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc și colegii vă vor da mai multe detalii. Mulțumesc. Domnul Sanino, vă rog. Ca să răspund uh, la câteva întrebări, unele se referă la mai multe instrumente, dar unele se referă clar la instrumentul pentru preaderare. Pentru doamna Gomes există un element uh, comun între diver, diferitele instrumente și reguli și proceduri de punere în aplicare. În ceea ce privește instrumentul de preaderare, Există modalități specifice referitoare la gestionarea ajutorului care sunt tipice acestui instrument. Iau în serios uh, remarcele privind vizibilitatea sistemului nostru. Ne străduim de multă vreme cu această problemă, țările vor să aibă o vizibilitate mai mare și nivelul de asistență este mai scăzut decât la nivelul Uniunii Europene. Specificitățile uh, ajutorului nostru trebuie luate în considerare avem, uh, am acordat sprijin pentru dezvoltarea instituțiilor pentru ca ele să se alinieze achiului și din nefericire sunt proiecte care sunt mai puțin uh, vizibile decât uh, un pod construit, să spunem. Dar vom încerca cu IPA să lucrăm și în ceea ce privește evoluția socioeconomică, care să aibă o vizibilitate mai mare și să definim măsuri specifice care să crească vizibilitatea aplicării regulamentelor. Mai există întrebări uh, legate de coordonarea între îmbunătățiri, progrese și alocări. Este un aspect pe care vreau să îl acopăr cu noul instrument. Încercăm să punem la punct și idei uh, referitoare la uh, acordarea de uh, beneficii țărilor care se descurcă foarte bine în ceea ce privește aplicarea reformelor dar și uh, beneficii pentru anumite sectoare din anumite țări, sperând că vor duce la stimularea concurenței în țările care se bucură de ajutorul nostru. Consecvența, uh, concordanța între IPA și alte instrumente Există măsuri incluse în regulamente și în care vor fi incluse și în regulile de punere în aplicare și ne vom asigura că elementele orizontale sunt uh, abordate în mod adecvat. Monitorizarea progreselor este de asemenea parte din regulamentul IPA, articolul uh, 2 din proiectul nostru de regulament menționează uh, progresele făcute în anumite domenii sunt evaluate în baza unor indicatori specifici Diferența dintre performanțe pozitive și negative cred că este un lucru care va veni natural ca o consecință a ceea ce spuneam mai devreme. Evaluările regulate, raport raportul uh, privind progresele vor aborda aceste aspecte. Încercăm să întărim și coordonarea în ceea ce privește elementele cadrului de investiții, lucrăm cu alte instituții financiare, Banca Mondială, BERD, BEI și alte organizații internaționale, dar și instituții financiare naționale. Ne vom uh, asigura că abordarea noastră este una consecventă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc acum domnul Rudi Schauer. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde succint Doamna Gomez, aș dori să mă întorc la uh, problema armonizării instrumentelor și insist că în pro procesul de preparare toate regulamentele au aceeași structură, aceleași principii, aceleași uh, dispoziții privind uh, programarea și un regulament comun de punere în aplicare. Cred că am armonizat instrumentele și prin regulamentul de punere în aplicare comun am dorit evitarea uh, situației în care instrumentele converg, uh, diverg. Părerea dumneavoastră în ceea ce privește diferențierea este uh, diferită. Dumneavoastră propuneți o diferențiere în funcție de uh, guverne dar nu am susținut uh, bugetar țările unde există o guvernanță foarte proastă. Dumneavoastră puteți să spuneți care, unde există una bună și una proastă. Vom face acest lucru în continuare pentru că nu există multe criterii prin care putem să facem uh, o diferență. Uh, dacă luăm în considerare alegerile, statul de drept, lupta împotriva corupției, am oprit susținerea bugetară pentru Etiopia, așa că am luat uh, măsuri. Comisia s-a declarat întotdeauna în favoarea bugetizării, dar uh, am declarat de asemenea că în situația uh, actuală de austeritate, introducerea în buget al um, Fondului European de Dezvoltare uh, ar fi fost uh, riscantă. Nu putem decât să scadem uh, valoarea Fondului European pentru Dezvoltare, este clar. Cât privește uh, întrebarea președintelui, în special pentru Fondul European de Dezvoltare, deși nu am propus acum introducerea sa în buget, am propus să acordăm același control în acest instrument ca și în cazul celorlalte instrumente, deși rămâne în afara bugetului. Va fi un control neoficial, pentru că nu avem un cadru oficial pentru acest control, dar am prevăzut uh, un grad de control. Referitor la um, mărimea Uh, cadrului financiar multianual, am uh, s-au menționat o serie de probleme importante în relația Uniunii Europene cu țările din lumea a treia. Nu ni se pare că ajutorul pentru dezvoltare este un mod uh, important de a lupta pentru anumite cauze importante și noi -am, am crescut bugetul pentru, pentru aceste instrumente pentru că vrem să luptăm împotriva unor tendințe existente. Am propus uh, de asemenea creșterea finanțării în problemele de migrație. Și în final două remarce scurte Creșterea cu 30% este o propunere curajoasă. Mulți ar spune că 1-2% este deja o propunere curajoasă. Veți avea discuții cu colegii de la buget, dar 20% pentru un singur obiectiv este o creștere importantă. Apoi, întrebarea domnului Salafranca. Nu propunem finanțarea cooperării cu uh, țările din uh, America Latină. Vrem să um, ajutăm țările care au făcut deja progrese să tratăm să, să continuăm cooperarea pentru dezvoltare și asta înseamnă că America Latină va primi, toate țările vor primi aceeași sumă de bani, dar vom face alocări diferite. Nu vrem să încetăm finanțarea țărilor din America Latină, ci să schimbăm modul în care cooperăm și domeniile în care cooperăm. Pentru că unele din țările din America Latină au evoluat. Voi reveni uh, succint pe tema fondului european pentru uh, democrație. Nu putem să identificăm uh, sursa fondului dacă nu există o decizie. A, mulțumesc, domnule președinte. Voi reveni la uh, problema menționată. Nu, ni se pare că ECO poate face anumite lucruri pe care uh, IFS nu le poate face, să vedem ce s-a întâmplat în uh, Haiti. Nu am reușit să, să combatem situația de instabilitate de după un dezastru natural. Acesta e mesajul pe care vreau să-l transmit. În al doilea rând, uh, referitor la răspunsurile uh, întrebărilor doamnei Munius, divergențele de păreri deja există aici uh, legate de procentul corect care trebuie alocat în uh, bugetul uh, instrumentului pentru stabilitate trebuie cel puțin 60% pentru situațiile de urgență. Ni se pare un procent bun pentru că se permite existența unor finanțări și pentru alte obiective, prevenirea conflictelor, pregătirea crizelor și amenințările la adresa securității globale. Dar vom discuta și aspectele referitoare la această problemă. Apoi, întrebarea ce ar putea face instrumentul de parteneriat uh, pentru exporturi. Nu aceasta este uh, intenția instrumentului. Noi avem în vedere facilitarea accesului pe piață pentru companiile europene. Dar aceasta poate fi realizat uh, prin înlăturarea barierelor comerciale, prin ajutarea companiilor să înlăture obstacolele. Acestea sunt elementele prevăzute de instrumentul de parteneriat. Vă mulțumesc uh, dumneavoastră pentru uh, contribuția dumneavoastră foarte cuprinzătoare și tehnice și specializate. Dați-mi voie să vă reamintesc că 5 iunie este termenul pentru depunerea amendamentelor, ora 12. Nu cred că mai sunt uh, alte solicitări de intervenții. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor și la revedere! Colleghi, l'ultimo passo. Dragi colegi, ultimul punct de pe ultima de zi. Haideți uh, să trecem și la acesta. În liniște, dacă se poate. Ultimul punct se referă la votarea electronică a uh, raportului, a uh, avizului privind definirea unui nou tip de cooperare în domeniul dezvoltării cu America Latină. Raportorul este doamna Andrichene. Sper că aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Bine, amendamentul 1. Cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul uh, oral 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Abțin... Îmi cer scuze, spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Nu, este caduc 11 și 12 la fel, 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, nu, 16 e caduc, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Uh, e o solicitare de amendament oral. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am un amendament oral. Textul ar fi așa. Recomandă to debrief, to to consult with and debrief the European Parliament on the existing human rights dialogues and so on, like it, it is in the text. Și așa mai departe, cum apare în text. Mulțumesc. Există obiecții? Domnul Salafranca? Nicio obiecție? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm uh, e votul final pentru uh, document. Cine este pentru? Împotriva? Uh, votăm electronic, de fapt. S-a deschis votul. Ancora un colega? Ne... Chiusa la... A votat toată lumea? S-a închis votul.